Doamnelor și domnilor, dacă doriți, putem începe. Oh yes, that is for Sie. <laughs> Hallo. <laughs> so I um, would like to welcome all venit tuturor! Bun venit experților, bun venit membrilor parlamentarilor naționale, membrilor Parlamentului European. Știm cu toții că robotica ridică o serie de întrebări etice și morale în acest moment și va, va ridica aceste întrebări și pe viitor mașini autonome, drone sunt uh, lucruri foarte utile dacă pot înlocui oamenii în medii periculoase, dacă îi înlocuiesc atunci când vine vorba de procese monotone. În urmă cu un an și jumătate am fost mandatată cu uh, redactarea unei uh, prime propuneri de reglementare care să se ocupe de acest subiect al roboticii și a inteligenței artificiale. Prin acest raport încercăm să răspundem întrebărilor care următoare, care sunt abordările de care avem nevoie și ce calendar ar trebui să fie respectat și în urma cererii Comisiei pentru Afaceri Juridice, Departamentul de politica Parlamentului European a decis să organizeze acest workshop privind uh, robotica și, arti- și inteligența artificială cu participarea unor experți și a unor membri ai Parlamentelor Naționale. Prima parte acestui uh, atelier se va confrunta, va discuta întrebările de bază etice și care țin de politică privind dezvoltarea roboticii și a inteligenței artificiale prin intermediul prezentărilor uh, unor experți. În a doua parte a acestui atelier vă voi prezenta elementele ale raportului din proprie inițiativă cu caracter legislativ privind uh, dreptul civil, normele de drept civil și robotica și va lua cuvântul și doamna Nathalie Nevejon de la Universitatea din Artois din Franța. Dumnezeu ne-a trimis contribuția în franceză la timp, însă am avut probleme tehnice cu traducerea și, drept urmare, această prezentare nu a fost tradusă pentru această reuniune. Um, ne va ține prezentarea în limba franceză, dar alături de noi sunt niște interpreți excelenți, deci cred că nu va fi niciun fel de, niciun fel de problemă. În a treia parte vom avea o discuție cu parlamentarii naționali despre ce ar trebui să facă sau să nu facă legiuitorii în acest domeniu. fără a mai întârzia lucrurile. Mrs. <laughs> Francesca Rossi. Aș dori să-i dau cuvântul doamnei Francesca Rossi. ei este un cercetător și profesor pentru științele calculatorului la Universitatea din Padova și în ianuarie 2015 a semnat o scrisoare deschisă privind prioritățile de cercetare, de cercetare pentru a se ajunge la o inteligență artificială benefică și robustă. Deci, doamna Rossi, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Ok. So, thank you for... Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la acest atelier. Mă bucură faptul că pot fi prezentă aici, în acest loc atât de important pentru această temă și mă bucură faptul că pot să-mi aduc și o contribuție în a înțelege mai bine aspectele care țin de inteligența artificială. Trăim o perioadă foarte un caracter special, marcată de evoluții cotidiene, care ne vor schimba uh, viitorul. Tot acest, toate aceste schimbări sunt uh, posibile datorită tehnologiilor avansate și, în mod special, datorită inteligenței artificiale. Inteligența artificială este capacitatea unui uh, program de calculator să efectueze sarcini asociate cu uh, capacitatea cognitivă a oamenilor. Este un obiectiv foarte ambițios și, din acest motiv, acest domeniu de, de cercetare recurge la foarte multe instrumente, la algoritm care adaptează programele informatice. Și, de fapt, este nevoie de foarte multe uh, aptitudini pentru a efectua sarcini tipice pentru oameni, a citi, a înțelege și așa mai departe. Ideea originală a fost de a replica inteligența umană, însă este foarte important ca aceste sisteme inteligente să poată lucra împreună cu oamenii și nu să îi înlocuiască doar. Tocmai de aceea, la IBM, dar și în alte locuri, preferăm să discutăm despre inteligentă, inteligență sporită și nu neapărat de inteligență artificială, ceea ce descrie încercarea um, mașinilor, um, instrumentelor de a ajuta oamenii, nu neapărat de a-i înlocui. Foarte relevante sunt sarcinile în care oamenii interacționează cu asemenea uh, roboți și exploatându-se calități umane, cum ar fi uh, judecata, emoții și instinct. În IBM discutăm și despre uh, computing uh, cognitiv și aici există foarte multe aspecte foarte, foarte importante, inter- tehnologiile care permit existența unei interfe- interfețe între oameni și roboți. De fapt, uh, tot ceea, tot ceea ce avem nevoie pentru ca inteligența artificială să se manifeste în uh, lumea reală. Uh, Deseori acest concept apare în filme science fiction, însă de fapt ea este prezentă de fapt peste tot în viața noastră cotidiană. Tranzacțiile prin credit, uh, prin cărți de credit, uh, sisteme cum ar fi Siri, de pe iPhone, tehnologii de recunoaștere facială, motoare de căutare, roboți care explorează uh, planete din sistemul nostru solar. Sunt doar câteva exemple de sarcini care sunt uh, sprijinite deja și efectuate de inteligența artificială. Și în ultimii ani, această inteligență a trecut dincolo de capacitatea de a rezolva anumite probleme și a ajuns și la uh, capa- uh, capacități de percepere. Să poată fi percepută de exemplu, emoțiile umane sau, de exemplu, pentru ca un autoturism să se poată conducă singur. Toate aceste lucruri au devenit posibile datorită unui volum imens de informații, de dată, datorită puterii de calcul tot mai mari a calculatoarelor și a unor algoritmi uh, îmbunătățiți. Cum am ajuns în această situație? Acest concept, inteligența artificială, a fost folosită pe, a fost folosit pentru prima dată în anul 1936 uh, în momentul respectiv se dorea construirea unor mașini care să rezolve probleme matematice și pe parcursul timpului s-a ajuns la concluzia că uh, se pot face mult mai multe lucruri. În 1996, un calculator IBM a câștigat un meci de șah împotriva lui uh, Kasparov, cel mai bun jucător de șah din momentul respectiv. Pentru că creierul uman nu poate face față unui număr atât de imens de calcule. și în programul nostru, astfel a reușit să bată cel mai bun jucător de șah uh, uman. În anul 2011, un alt program IBM numit Watson a câștigat la jocul Jeopardy împotriva a doi cei mai buni jucători uh, oameni. În acest caz, uh, programul respectiv uh, a trebuit să cunoască foarte bine domenii vaste și să evalueze strategia pe care trebuie să urmeze pentru a-i învinge pe jucătorii umani. Și aici, pe această imagine, vedeți um, programul numit AlphaGo, care în anul 2016 a, a, a câștigat împotriva celui mai bun jucător la Go. Este un joc care este mult mai complicat decât uh, șahul. Deci am avut nevoie de tehnici uh, inovatoare pentru calculatoare. Însă este nevoie de mult mai mult din partea inteligenței artificiale pentru a funcționa bine în uh, lumea reală. Pentru că jocurile sunt guvernate de norme clare, cunoscute, pe când lumea reală este mult mai complicată. Tehnicile de învățare a calculatoarelor pe care se bazează inteligența artificială în acest moment se bazează pe date, pe informații, informații deja clasificate, categorizate de oameni. Și din aceste exemple se percep detaliile unor, unor algoritmi care apoi pot fi folosite și în situația neîntâlnită până în momentul respectiv. Din fericire, în ultimii ani am acumulat volume imense de informații. Se consideră că în fiecare zi se creează 2,5 exabiți uh, și 90% din volumul de informații a fost uh, creat în ultimii uh, 2 ani și nu am putea să guvernăm aceste informații atât de numeroase fără creșterea puterii de calcul. Însă, ținând seama că acest lucru este posibil acum, inteligența artificială a devenit foarte importantă în educație, în îngrijiri de sănătate, în finanțe, în transport și în activitățile de, de comerț. Și este evident că prin inteligența artificială oamenii pot lua decizii mult mai bune în, acti- în uh, activitatea lor cotidiană. Însă, încrederea este deosebit de importantă, pentru că un medic nu va accepta niciodată o recomandare făcută de un calculator dacă nu avea nu va avea încredere în calculatorul uh, respectiv. Și sistemele de inteligență artificială trebuie să dispună de informații privind mediul în care își desfășoară activitatea. Este nevoie de un nivel sănătos de încredere în inteligența artificială și ea ar trebui să fie, la fel cum se întâmplă și cu oamenii responsabile, trebuie să ofere explicații privind rec- recomandările pe care le face și explicațiile ar trebui să fie înțelese de utilizatorii ă, țintă indiferent că este vorba de ingineri, de doctori sau de alți profesioniști. Acest sistem de încredere este necesar atât în uh, sistemele de inteligență artificială autonome sau în inter, uh, interfața dintre oameni și uh, roboți. Sistemele de inteligență artificială ar trebui să fie aliniate valorilor umane, ar trebui să respecte principii etice, norme sociale și multe alte reguli în scenariul prevăzut pentru utilizarea acestei inteligențe artificiale. Introducerea unor asemenea valori într-un sistem de inteligență artificială este un lucru dificil și este nevoie de un cadru de, uh, de reglementare. Roboții inteligență ar putea să-i ajute pe oameni să aibă un comportament chiar și mai rațional. Oamenii se bazează pe, um, bun, pe idei de bază raționale, ceea ce lipsește până acum roboților și avem nevoie de mai multă cercetare pentru a le oferi acest sens de um, această um, rațiune de bun simț. Firma noastră a lucrat în acest domeniu deja de foarte mult timp și ne dorim o inteligență artificială uh, responsabilă. Chiar dacă suntem o companie uh, americană, avem o prezență importantă și în Europa. Gândiți-vă la laboratorul de cercetare din Zurich sau um, sediul Watson din München sau la centrul de excelență din Milano. De curând, IBM s-a implicat în inițiativele care discută dimensiunea etică a inteligenței artificiale. Am uh, creat un grup de lucru în interiorul companiei noastre care se ocupă de acest subiect. Am redactat mai multe cărți albe. Lucrăm la crearea unor modele destinate studenților și inginerilor, uh, în colaborare cu diferite universități și lucrăm la programe de cercetare pe asistența etică și discutăm cu mai mulți parteneri industriali despre toate aceste subiecte care țin de etică. În ianuarie 2015, după cum s-a spus, deci aproape în urmă cu 2 ani, am contribuit, am semnat o, o, ședință, o scrisoare deschisă privind o inteligență artificială robustă și benefică Uh, fac parte și din uh, Consiliul de uh, Științific de la Universitatea MIT. Am fost una din primele care am semnat această scrisoare. Și această scrisoare își dorește alinierea valorilor inteligenței in, in, in, artificiale cu cele umane, pe, lâng, pe lângă necesitatea unor cercetări coordonate între la care să participe oamenii politici, și din momentul respectiv s-au întâmplat foarte multe lucruri. Institutul nostru a finanțat 37 de proiecte de cercetare. Etica privind legată de inteligența artificială este mult mai prezentă în discuțiile științifice, precum și este discutată și de organizațiile internaționale științifice, Triple AI, de exemplu, IEE, din care fac parte ingineri de peste tot din lume, apoi Asociația Europeană a Inginerilor, Națiunile Unite și așa mai departe. Casa Albă din Statele Unite ale Americii a organizat de curând cinci ateliere pe acest subiect și tocmai a publicat două documente privind viitorul uh, inteligenței artificiale. Aceasta deja ne-a schimbat în mod uh, fundamental uh, viața de zi cu zi și are potențialul de a ne ajuta să rezolvăm multe probleme grave, cum ar fi vindecarea unor boli, um, rezolvarea schimb, problemelor legate de schimbările climatice și așa mai departe. Pentru a evita anumite capcane și pentru a folosi la maxim potențialul inteligenței artificiale, cei care se ocupă de aceasta Uh, trebuie să se asigure că ea va fi mult mai compatibilă cu oamenii pentru a alinia valorile sale cu cele umane, pentru a interacționa în mod natural cu oamenii, explicându-și propriul comportament și contribuind astfel la construirea încrederii necesare. Cadrul de reglementare este deosebit de important din acest punct de vedere, pentru că ar evita traiectorii de nedorit și ar permite dezvoltarea pe făgașul potrivit al inteligenței artificiale. Parlamentul European și Comisia Europeană cred că sunt în cea mai bună poziție din acest punct de vedere pentru a garanta echilibrul necesar între stimularea cercetării și uh, atenuarea potențialului, efectelor negative potențiale. Mureșa. Vă mulțumesc, domnul Rossi. O să dau imediat cuvântul domnului profesor Shanagan, după care o să avem o rundă de întrebări și răspunsuri. Domnul Shanagan este profesor pentru robotică cognitivă la Colegiul Imperial din Lond- Londra. A consemnat și dumnealui scrisoarea deschisă din ianuarie 2015 și ne va vorbi despre necesitățile și posibilitățile pentru o reglare, reglementare comună și valorile uh, inteligenței artificiale benefice. Aveți cuvântul, domnule profesor. Very much for, uh, inviting me. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a lua cuvântul în fața Parlamentului European, adevărat o onoare. Voi încerca să vă vorbesc despre punctul meu de vedere în ceea ce privește felul în care noi ar trebui să reglementăm inteligența artificială, cercetarea și dezvoltarea acesteia. Și am să-mi împart prezentarea în două părți. Mai întâi mă voi referi la o viziune pe termen scurt și apoi o viziune pe termen lung. Și când mă refer la termen scurt și termen lung, e vorba de o scară temporală diferită uh, decât cea pe care o avem în industrie. Spre exemplu, pe termen scurt mă refer la un orizont de 10 ani, iar termen lung mă refer la un orizont de 50 de ani, sau poate și mai mult. Mai întâi, pe termen scurt, deci la durată de 10 ani. Ceea ce aș vrea să menționez mai întâi este posibilitatea poate că unii s-ar gândi că ar trebui să avem cercetare pe inteligența artificială care să fie reglementată. Evident, aia a existat destul de mult alarmism în mass media în ceea ce privește cercetarea inteligenței artificiale și cred că acest lucru a dus la apariția unui sentiment de nesiguranță și poate că trebuie să reglementăm această cercetare. Însă eu aș dori să spun încă de la bun început că nu e neapărat o idee foarte bună să reglementăm această cercetare pe tema inteligenței artificiale. Și motivul pentru care afirm acest lucru, de fapt sunt mai multe motive. Mai întâi, cercetarea aceasta, ca atare, nu reprezintă niciun fel de amenințare cercetarea aceasta în niciun fel nu ne amenință nici pe termen scurt, nici pe termen lung. Evident, e nevoie de această cercetare. Promite de asemenea și beneficii importante și doamna profesor Rossi a evocat multe dintre aceste beneficii la care ne putem aștepta pe viitor. Deci nu vrem să pierdem acest potențial dacă am aduce în cadrul de cercetare fundamental acest punct. Și ca atare, ar fi și imposibil să reglementăm această cercetare, ca și cum am vrea să reglementăm matematica sau filozofia sau gândirea. Și cred eu că cercetarea pe tema inteligenței artificiale nu ar trebui să fie reglementată pentru că nu e fezabil. Cu toate acestea, ceea ce cred eu este că va trebui să analizăm foarte atent felul în care pe anumite aplicații specifice în domeniul industrial, această cercetare va fi re- realizată. Doamna profesor a menționat câteva domenii în care observăm că există deja un potențial de uh, beneficii, cum ar fi, spre exemplu, mașinile autonome, uh, diagnosticul medical, uh, servicii în domeniul industriei. Acum, evident, există și uh, arme autonome, deși nu sunt sigur că acestea reprezintă de asemenea un beneficiu. Deci acestea sunt domenii în care există anumite aspecte, subiecte specifice, specifice acestor aplicații, acestor sectoare. Și știm că în multe domenii există reglementare, există un cadru de reglementare. Ideea este să ne gândim cum putem integra aceste noutăți în cadrul de reglementare existent. Iar acolo unde nu există o astfel de posibilitate, trebuie să ne gândim cum anume ă, această, acest domeniu al inteligenței artificiale ar putea fi aplicat. Spre exemplu, dacă e să ne gândim la mașinile autonome, fără șofer, e o tehnologie care se dezvoltă din ce în ce mai mult și observăm deja că au apărut astfel de elemente în generația de astăzi, a mașinilor de astăzi și va, mașinile vor avea un grad din ce în ce mai mare de autonomie pe viitor. Și o problemă care este de multe ori discutată în acest context este ce se întâmplă din punct de vedere filozofic în momentul în care apare o problemă, când mașina se află în fața unei dileme, este o situație de urgență și mașina respectivă trebuie să ia o decizie dacă fie se va trânti într-un zid în așa fel încât să nu uh, uh, lovească un copil, dar în același timp va răni pasagerul sau va salva pasagerul și va produce un accident și va răni pe altcineva. Deci, e clar că în acest context eu personal sunt de părere că acest gen de dilemă de multe ori e un fel de distracție pentru a lăsa deoparte niște aspecte mai serioase și care se referă la numărul de accidente rutiere și faptul că inteligența artificială ne-ar putea ajuta să reducem în mod substanțial numărul acesta de accidente rutiere care se datorează de foarte multe ori uh, erorilor uh, umane. Iată, acesta este genul de aspecte care trebuie să fie analizate în contextul acesta al unor aplicații specifice sau domenii specifice, unor tehnologii specifice. Și am putea uh, aplica acest uh, raționament și altor domenii. Acum există totuși o chestiune aparte care cred eu că este foarte importantă și am să încerc să mă concentrez pe aceasta, pentru că există foarte multe sectoare ce au fost de altfel menționate de doamna profesor Rossi, ce sunt implicate. Se referă la transparență. Ar trebui să subliniem faptul că este foarte important să fim în măsură să știm exact care sunt sistemele ce pot fi trase la răspundere pentru anumite uh, decizii. E vorba de tehnologii care sunt foarte complexe, foarte puternice și astăzi putem spune că Există foarte multă încântare față de această, aceste noi tehnologii, inteligența artificială și capacitățile acestea de a învăța. Bun, e clar că e promițător, e o tehnologie de viitor, dar în același timp am putea spune că trebuie să vedem și felul în care aceasta funcționează. E vorba de un sistem care funcționează în rețea și care ar trebui să ia la un moment dat o decizie. Și decizia aceasta este rezultatul unui analize complexe, detaliate și nu întotdeauna posibil din aceste circumstanțe, din aceste procese tehnologice, care este decizia cea mai potrivită. O decizie, spre exemplu, de a acorda, să zicem, cuiva un împrumut bazat pe anumite date concrete. Sistemul va ține seama de diferite alte cazuri și va lua o decizie și va înștiința persoana respectivă, uitați, nu ați obținut acel împrumut din cauza motivelor următoare și va trebui să sublinieze de ce uh, a fost luată această decizie, să motiveze. E, asta putea să pună la un moment dat probleme. Și ar trebui poate să ponderăm lucrurile, să vedem uh, care este eficiența și care este transparența de care avem nevoie. În așa fel încât să eliminăm opacitatea să fie uh, întotdeauna posibil să înțelegem motivele pentru care au fost luate anumite decizii. E bine, opacitatea aceasta există în anumite domenii, există în anumite aplicații. Spre exemplu, dacă ne gândim la un robot de divertisment care să ne distreze, care să ne facă să râdem. Nu întotdeauna avem nevoie să știm exact motivele pentru care observația sau replica sa a fost nostimă. Dar sunt și alte domenii, cum ar fi domeniile, spre exemplu, financiare, care se au uh, decizii de financiare, de gestiune, în care intervine un lanț întreg de uh, analize și pentru care trebuie să știm exact de ce robotul respectiv a dat decizia respectivă. Și cred că ar trebui să avem și un principiu și o politică în domeniu care ar putea eventual să fie adoptată în acest context principiul ar fi în felul următor pe care îl sugerez Întotdeauna trebuie să fie posibil să venim cu motivația, ra- cu raționamentul care se află în spatele fiecarei decizii care a fost luată cu ajutorul unei inteligențe artificiale și care ar putea să aibă un impact substanțial asupra vieții unei persoane sau mai multor persoane. Și cred că principiul acesta poate fi în continuare interpretat, dar este poate un punct de plecare destul de bun și eventual am putea să ne gândim și la o politică în domeniu, să fie întotdeauna posibil să reducem acele tranzacții uh, tehnologice complicate, în așa fel încât, luate de inteligența artificială, în așa fel încât ele să fie pe înțelesul unei ființe umane. Bun, acum, pentru a merge mai departe și pentru a mă referi la un cadru temporal mai îndelungat, și anume 50 de ani. În acest context, ajungem la un fel de viziune de științifico-fantastică, de, la care de multe ori publicul uh, este foarte atent că se discută în mass media, în presă. Eu cred că dezvoltarea unei inteligențe artificiale la nivel uman, care să aibă într-adevăr o aplicabilitate reală va fi ceva foarte diferit de ceea ce putem, ne putem imagina astăzi pentru anumite aplicații, pentru anumite misiuni să conduci o mașină, să faci un diagnostic medical. Deci o inteligență artificială de nivel uman. Noi suntem uh, capabili să ne adaptăm în momentul în care trebuie să luăm o decizie și va trebui să avem o astfel de uh, inteligență artificială așa cum o putem imagina în filme științifico-fantastice. Nu știm nici dacă, nici când această inteligență artificială va fi posibilă, dar probabil că într-o perioadă de 50 de ani va fi posibil să inventăm așa ceva. Însă în momentul de față este clar că nu știm exact cum va arăta, pentru că există destul de multe obstacole de tip conceptual. Ne-am dorit, în schimb, să avem un fel de avertisment în momentul în care această tehnologie pe punctul de a fi pusă la de a fi realizată concret, să avem un avertisment, să zicem, cu 5 ani înainte să avem un prag care să ne permită să știm exact că uh, peste o anumită perioadă de timp inteligența respectivă artificială este gata. Acum, nu, Va fi foarte greu de evaluat cum anume va arăta această uh, inteligență artificială, însă la un moment dat probabil că va exista o cercetare care să fie specific axată pe siguranță. Haideți să ne imaginăm că, da, într-adevăr, bun, e posibil să inventăm această inteligență artificială cu de, la nivel uman și că avem, deci, alerta respectivă fixată la pragul de 5 ani de zile și știm că această inteligență va apărea și atunci există poate anumite aspecte care ar trebui să le uh, luăm în considerare, cum ar fi, spre exemplu, o posibilitate de a-i limita autonomia, eventual să introducem anumite licențe pentru dezvoltarea acestui tip de inteligență, licențe în ceea ce privește drepturile de autor, cu interdicție eventual pentru a copia această tehnologie și interzicerea unei inteligențe artificiale cu conștiință. Și cred că acest lucru trebuie să facă parte din dezbaterea publică. Trebuie să subliniem că aceste ultimele, ultime două diapozitive, evident, aparțin unui viitor foarte îndepărtat, peste câteva decenii, însă cred că este important să ne gândim încă de pe acum la eventualele implicații ale unei astfel de inteligențe artificiale. Mulțumesc! I, excuse me, I had to switch off my Doamna președinte, da. Bun, am uitat să-mi sting telefonul înainte. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, pentru această prezentare. A fost foarte interesant și aș dori să întreb colegii dacă au întrebări, observații. So, I, I have, uh, maybe I will ask... Poate ar trebui mai întâi o întreb mai întâi pe doamna Imei Van Spiker, care a cerut să ia cuvântul, să ne facă o scurtă prezentare. Dânsa nu este analist, ci este profesor de etică, profesor asistent de etică uh, la Universitatea din țările de jos și este președinte pentru asociația care este responsabilă de robotică. Eventual, poate puteți să faceți câteva observații uh, pe marginea prezentărilor care au fost făcute, după care am să dau cuvântul deputaților. Sigur că da, mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a dat. Aș avea o întrebare pentru primul vorbitor și apoi o observație cu privire la a doua intervenție. Mă întrebam în ce privește uh, intervenția doamnei Rossi. S-a pus accentul pe încredere, pe încrederea în sistem. Dar uh, sigur că e o modalitate de a privi lucrurile, uh, sigur că ne dorim ca sistemele să fie de încredere, să știm de ce se iau astfel de decizii și așa mai departe, dar cred că problema pe viitor nu va fi dacă avem încredere în sistem, ci cel care se află, compania sau persoana care se află în spatele sistemului. Deci uh, nu numai care l-a uh, dezvoltat, uh, cine l-a testat și așa mai departe, ci și cine colectează datele pe care le folosesc roboții. Cine are acces la aceste date și pentru ce sunt folosite. Deci transparența în alt mod, nu doar transparența legată de sistem, ci și persoanele care se află în spatele sistemului să poată fi trase la răspundere. Aș avea o doua întrebare, poate ar fi... Da, iată, a doua întrebare pentru al doilea vorbitor. Ați început cu cele trei uh, declarații că nu ar trebui să reglementăm uh, cercetarea, uh, care, care are potențial foarte mare și apoi beneficiile punerii în aplicare. Apoi această idee că nu există nicio amenințare. Cred că ar trebui să facem o diferență clară între cercetare și Uh, sistemele puse în practică și la sfârșitul intervenției ne-am dat seama cât de greu e de făcut această distinție. Mă întreb dacă, într-adevăr, întrebarea dumneavoastră sau ideea că nu pune nicio amenințare e valabilă. Apoi, în ceea ce privește beneficiile, faptul că nu putem reglementa, putem uh, Uh, spune că, dar într-adevăr, potențialul este foarte mare, dar uh, trebuie să uh, ne dăm seama că, de-a lungul istoriei, ne-am dat seama că, până la urmă, dacă în tot răul e un bine, atunci, totuși, ar fi bine să fim prudenți. Ați spus și că toată lumea încearcă să distragă atenția de la uh, problema reală, dar aș contracara spunând că această conversație este foarte relevantă, pentru că acum ne aflăm la un moment de răscruce în care aceste roluri și aceste responsabilități le uh, dăm uh, mașinilor, deci le luăm de la oameni și le uh, dăm uh, mașinilor sau roboților. Asistăm la un uh, sistem de paradigmă și cred că trebuie să avem această dezbatere. Mm deci, uh, de exemplu, într-un, uh, într-o sală de operație intervine robotul care îl asistă pe chirurg. Deci e o problemă foarte complexă. Mulțumesc. Doamna Rossi, doriți să răspundeți la întrebare? Prima întrebare, într-adevăr, a fost uh, legată de încredere, încrederea acordată sistemelor sau uh, proiectantului, celui care se află în spatele sistemului. Nu cred că cele două tipuri de încredere se exclud reciproc. Cred că până la urmă ideea e că trebuie să avem încredere în uh, sistem pentru că proiectantul este cel care uh, el uh, adună datele pentru sistem. Bineînțeles că am spus că trebuie să fim conștienți de barierele legate de date și de algoritmi. Și deci trebuie să înțelegem Uh, cum sunt folosite datele, deci care sunt ideile preconcepute de la care se pornește în folosirea datelor. Dar după ce sistemul a primit indicații, uh, sistemul va evalua de-a lungul timpului și va învăța, va dobândi uh, noi date în urma interacțiunii de zi cu zi cu Uh, oamenii. Deci nu trebuie să avem încredere în sistem în prima zi de sau chiar la începutul său, ci va trebui să avem încredere de-a lungul procesului. Deci până la urmă va trebui să ai încredere în sistem în configurația sa inițială și după aceea în configurația ulterioară. După ce proiectantul a uh, a dezvoltat uh, sistemul, uh, nu mai intervine uh, răspunderea sa. Deci el se întâmplă la fel ca într-o relație interumană, deci uh, îi acorzi unei persoane încrederea și în timp îți dai seama dacă este fiabilă, uh, dacă uh, își asumă răspunderea pentru acte și așa mai departe. Deci eu nu cred că cele două tipuri de încredere se exclud reciproc. Până la urmă, problema este într-adevăr încrederea față de sistem. Domnule Shannon. Eu nu uh, pot să vă uh, contrazic. E foarte greu să dai un uh, răspuns la aceste întrebări într-un răspuns de 15 minute. Mulțumesc în orice caz pentru faptul că ați reacționat într-un mod în care se vede că m-ați ascultat cu mare atenție. Ce doream să vă spun este că am vorbit de această distracție, deci a mașinilor fără șofer, nu pentru că nu ar trebui discutat subiectul. Era doar o observație așa pe lângă, dar în orice caz cred că în acest context mașina fără șofer este o distracție pentru că ne vom confrunta cu o situație de acest tip foarte rar. Mașinile fără șofer se vor putea opri mult mai repede decât uh, dacă sunt conduse de un șofer, uh, ducând la uh, evitarea de accidente și deci la cruțarea de vieți umane. Nu sunt de acord cu punctul dumneavoastră de vedere că aceste chestiuni necesită dezbateri îndelungate. Cred că însă acest subiect de care, la care vă refereați e puțin cam preexploatat. Domnul Anderson a cerut cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să pun o întrebare domnului profesor Shanahan. De fapt, am două întrebări. Sunt de acord cu dumneavoastră că inteligența artificială la nivelul uman uh, depășește capacitățile oamenilor uh, cu zeci de ani. Dar când oamenii au încercat să anticipeze când va urma pasul important înainte, pașii aceștia s-au întâmplat mult mai repede decât uh, se credea inițial. Și având în vedere această situație, probabil că inteligența artificială, când se va uh, întâmpla, va fi uh, în 15 sau în 50 de ani. Prima mea întrebare. Și Aș dori să vă spun apoi că ă, trebuie întotdeauna să vedem ce ascunde inteligența artificială. Dar având în vedere că majoritatea deciziilor sunt luate de către oameni și sunt mai mult sau mai puțin ă, iraționale, mă întreb dacă nu punem ă, șacheta puțin cam sus? Um. Okay, so uh, I, Haideți să încep cu a doua întrebare mai bine. Nu cred că ar trebui să avem așteptări prea mari față de inteligența uh, artificială, că să avem așteptări mai mari uh, față de ce așteptăm de la uh, ființele umane. Dar dacă oamenii uh, iau o decizie, de exemplu, pun un diagnostic medical sau o ipotecă sau iau o decizie în domeniul militar, în astfel de situații uh, așteptăm uh, de la aceste persoane să uh, își poată justifica deciziile, deci să le putem trage la răspundere. Nu ne așteptăm ca cineva să spună eu sunt expertul, eu știu ce vorbesc. Uh, de fapt, sper că nu asta facem noi aici. Cred că, într-adevăr, tragerea la răspundere este foarte importantă în domeniul uman și ar trebui să fie valabilă și în ceea ce privește calculatoarele. Iar în ceea ce privește prima întrebare, da, E un subiect atât de vast, mi-e foarte greu să uh, vin cu un răspuns într-un timp atât de scurt. Când mi se pune întrebarea când cred că va interveni inteligența artificială, dau întotdeauna un răspuns plin de tot felul de paranteze și de uh, condiții și de incertitudini și, într-adevăr, nici măcar nu putem fi siguri că uh, inteligența artificială nu va apărea în 10 ani poate că va interveni, se poate, ori nu putem nici măcar sigur că va exista vreodată într-un secol. Deci uh, e un domeniu marcat de incertitudine. Și acestea sunt motivele pentru care, așa cum am spus uh, uh, pe ultimul diapozitiv, ultima, la ultima observație, eu cred că ar trebui să investim în securitate acum, dar e foarte greu de făcut pentru că nu știm care vor fi până la urmă aceste tehnologii. Pe de altă parte, dacă am fi avertizați că în 5 ani s-ar putea să apară, atunci poate că am putea să ne axăm pe tehnologii specifice și a pune probleme de securitate relevante, de exemplu, sau pertinente. Mulțumim, uh, domnule Shannon. Uh, domnul Boni a cerut cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc, doamnei președinte, pentru organizarea acestui seminar sunt, uh, suntem la același grup de la Parlamentul European în domeniul roboticii și e foarte important să ne aprofundăm cunoștințele și să discutăm toate fațetele acestui subiect. În al doilea rând, aș dori să-i mulțumesc domnului profesor Shannon și domnului profesor Rossi pentru că prezentările lor au fost foarte interesante. În primul rând, e clar că avem nevoie de un cadru pentru dezvoltarea roboților și a inteligenței artificiale, dar cred că acest cadru ar trebui să fie sigur, uh, să fie securizat. Și întrebarea care se pune este care este uh, cadrul necesar de reglementare, dar nu numai de reglementare care e necesar ca să nu ucidem în fașă noile tehnologii, dar pe de altă parte să ne asigurăm și că oamenii uh, sunt mai bine protejați. Sunt de acord că în uh, prezentările dumneavoastră au existat două concepte cheie, încredere și transparență. Și sunt de acord cu dumneavoastră că, în primul rând, trebuie să folosim uh, regulamentele, reglementările existente, de exemplu, uh, o inteligență artificială care ar trebui să țină cont de prevederile legate de uh, dreptul la viață privată și la libertate și apoi uh, să vedem care ele să reglementeze uh, relațiile între inteligența artificială și oameni. Deci cum putem să venim noi să reglementăm astfel încât să permitem inteligenței artificiale să existe totuși? O a doua întrebare în legătură cu uh, toată această, această negociere între uh, transparență și eficiență. Ați uh, menționat câteva activități în primul rând pentru a ne ajuta să înțelegem principiile și după aceea pentru a uh, se reflecta, reflecta niște politici, care însă ar putea să, la rândul lor, să limiteze uh, inteligența artificială în anumite domenii. Dar întrebarea care se pune este cine ar stabili, ar putea stabili rolurile sau regulile. Sigur că Dezbaterile noastre sunt foarte importante în acest context, dar cred că până la urmă e important să anticipăm toate posibilitățile legate de cadrul de reglementare. Avem posibilitatea de a reglementa foarte puternic pe partea legislativă, dar avem și altă posibilitate, de exemplu, să reglementăm prin coduri de conduită, soft law. Avem reguli, dar pe care le putem schimba în funcție de uh, situație. Și uh, evoluând în funcție de fiecare caz în parte. Deci, care este părerea dumneavoastră în legătură de cadrul legislativ? Pe, fără însă ca uh, soluțiile tehnologice să fie uh, eliminate din start, care însă să ne permită și în situații pe noi, uh, ființele umane, și pentru a stimula și mai multă cooperare între roboți și ființele umane. Nu știu cine dorește să răspundă la această întrebare, vă rog. Doamna Rossi, mulțumesc. Mi-a plăcut uh, cum ați sintetizat prezentările noastre, dar, într-adevăr, uh, cred că transparența și încrederea sunt uh, două concepte cheie. Într-adevăr, trebuie să cercetăm, să vedem cum putem să transpunem toate aceste uh, Uh, idei în uh, fapte la nivelul sistemelor informatice. Sunt de acord că e o provocare. Mulți uh, programatori au început să vadă cum să integreze legile existente sau codurile profesionale în, într-un sistem informatic. Sigur că nu este un proces foarte ușor, dar care e în curs de desfășurare, deci care are loc în anumite scenarii. Deci, uh, valorile noastre sunt incluse în sistemele, uh, sistemele informatice. Există foarte multe asociații care deja încearcă să pregătească un cod de conduită pentru uh, membrii lor. De exemplu, ai Tripoli, o astfel de asociație, Asociația pentru Inteligență Artificială, AAAI, dar cred că ar fi foarte important ca uh, între aceste asociații să există cât mai multă cooperare. Însă și cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană pentru a înțelege mai bine cum uh, să procedăm al Tripoli încearcă, de exemplu, să înțelege care sunt problemele legate de sistemele informatice uh, și uh, cum putem veni cu recomandări pentru a uh, aborda aceste, aceste probleme. Ne dăm seama că ne aflăm în faza incipientă, problemele nu sunt foarte clare, soluțiile nici ele și deci avem nevoie de ajutorul tuturor. Cercetători, decidenți, experți din cât mai multe domenii Sper în orice caz ca uh, dezbaterile de acest tip uh, să ne ajute. Domnul Shannon, nu am uh, prea mult de adăugat, doream doar să mai spun că există o parte din chestiuni care au necesit, necesită o abordare și o cooperare mondială. Mă refer, bineînțeles, la armele mortale autonome. E un subiect care face obiectul dezbaterilor de la ONU. Dar dacă ajungem la faza în care se prefigurează inteligența artificială, poate în câteva zeci de ani, e nevoie de o dezbatere la nivel mondial în legătură cu consecințele existenței sale. Mulțumesc! Doamna Künast. Danke. Erstmal ganz herzlich. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, în primul rând, pentru prezentările foarte interesante. Aș dori să mă refer la să mă refer la cele două generații, pentru că domnul Shannon s-a referit la situația de, astăzi, situația de astăzi și următorii 10 ani și necesitățile peste 50 de ani de reglementare. Și aș dori să o întreb pe doamna Ros, în primul rând, ce înțelegeți prin încredere? Pentru că ați spus că mm, și cu oamenii Um, încrederea se construiește, ceea ce pe mine mă umple de neîncredere, pentru că dacă ar fi să simplific lucrurile, aș putea să spun că astăzi avem de-a face cu roboți, cu inteligența artificială pe care noi îi programăm, cărora noi le spunem ce au de făcut. Mie nu, eu n-aș avea niciun fel de problemă să stau într-un, uh, într-o mașină, Uh, care, în care pot să beau, să-mi beau uh, liniștit ceaiul și mașina singură să conducă, să-mi ia uh, această responsabilitate. N-aș avea nicio problemă. Am încredere pentru că sunt percepută ca un uh, șofer. De ce? Pentru că dacă cineva este pe stradă, pe stradă, atunci comportamentul meu ar fi de a supraviețui eu. Uh, acesta este, este instinctul nostru de supraviețuire și nu cerem uh, uh, nimănui să aibă un alt comportament decât unul de autoconservare, chiar dacă este o atitudine problematică din punct de vedere etic. Deci pot să-mi programez mașina în care sunt, uh, astfel încât să uh, consideră că viața mea uh, trebuie să fie protejată în mod primordial. Însă, dacă nu ar mai fi nimeni în uh, autovehicolul respectiv, atunci uh, nu ar mai exista obligativitatea de autoconservare. Uh, dacă ar fi o persoană, o persoană umană în fața lui și atunci viața umană ar avea prioritate. Și vă dau acest exemplu pentru că eu cred că această situație de astăzi sau sistemele Watson dacă aveți uh, informațiile legate de o boală de-a mea, de cancerul pe care îl, uh, îl am și apoi uh, se face o cercetare mondială și se recomandă un tratament care apoi poate fi luat în considerare de un medic. Nici acest lucru nu mi se pare a fi problematic. Deci este vorba de un program informatic creat de noi și stabilim anumite criterii. Noi suntem cei care stabilim aceste criterii care trebuie să fie uh, respectate. Deci un autovehicul să punem prin plan viața oamenilor și nu viața proprie. Și este o programare pe care o facem noi. Și a spus, uh, s-a spus că fiecare, orice sistem de inteligență artificială se bazează pe an, anumiți uh, algoritmi. Um, nu sunt respectați acești algoritmi uh, întotdeauna. Se întâmplă acest lucru în Germania cu autoritatea care are bază de date cu toate datoriile oamenilor și uneori unii nu primesc un credit și nu știu de ce nu primesc creditul respectiv, care a fost algoritmul respectat care a făcut să nu, le dă, să nu primească creditul. Și apoi, deci aceast, aceste remarci sunt legate de situația actuală și acum un orizont mai îndepărtat în timp, peste, peste 50 de ani. Uh, dacă vom ajunge într-adevăr la o inteligență artificială de nivel uh, uman, Nu cred, nu știu dacă aș avea încredere că peste 5 ani cineva ne va spune că va apărea această inteligență artificială și atunci trebuie să reacționăm. Nu, acum trebuie să spunem ce ne dorim, unde ne dorim să ajungem și ce nu ne dorim, cum ar fi, de exemplu, aceste sisteme uh, automate de arme uh, letale. Pe plan european, european, mi se pare că ar trebui să ne implicăm, să garantăm că există anumite interdicții. Și pentru celelalte domenii, mi se pare că și aici avem nevoie de câteva uh, reguli ce ar mai trebui să interzicem dincolo de sistemele uh, de arme automate letale, ce anume permite să există tot felul de roboți care uh, Uh, sunt auto, autonom, mie mi se pare că ar trebui să um, prevedem o autoriz- un sistem de autorizare a acestor uh, roboți. Deci, cred că trebuie să definim noi care sunt sistemele care ar trebui să respecte o procedură de autorizare, care sunt sistemele automate pe care nu ni le dorim deloc și apoi oare ar trebui să stabilim o, o premisă uh, care să impună niște reguli etice de genul toate, toți acești roboți, toate aceste sisteme autonome trebuie să poată fi oprite de oameni uh, printr-o procedură care să nu fie controlată doar de anumite uh, întreprinderi care le-au, uh, întreprinderile care le-au creat. Nu, să există un mecanism de oprire de urgență a acestor uh, roboți. Vă mulțumesc, doamnă Cânas doamna Rossi, după, după care domnul Shannon. So the first question was about... Prima întrebare avea de face cu încrederea. Încrederea față de o mașină și încrederea față de o persoană umană. Pentru mine nu e o diferență prea mare între roboți și neroboți. Pentru că uh, robotul nu poate funcționa fără un soft deci, uh, orice robot este o mașină inteligentă bazată pe un software. Uh, robotul are și partea de hardware și are o influență asupra mediului înconjurător prin intermediul uh, acestui hardware. Dar și software-ul poate avea o influență foarte mare asupra mediului în mai multe modalități. Dar ce înseamnă încrederea față de mașină? Și s-a vorbit deja despre acest subiect înainte. Această încredere implică faptul că ființa umană care cooperează cu mașina uh, să ne întoarcem la exemplul medical, să spunem că avem uh, un medic care încearcă să pună un, uh, să găsească un tratament pentru pacientul său și are nevoie de sprijinul unei mașini. Deci are nevoie de asist, un fel de asistență digitală care să înțeleagă mai bine care este tratamentul cel mai bun. ce are nevoie de sprijinul uh, acestui asistent uh, inteligent, acestui robot. Aceasta pentru că niciun medic nu este în stare să citească toate publicațiile din uh, domeniul comunității medicale care sunt uh, importante pentru pacientul respectiv. Deci are nevoie de cineva care să înțeleagă și să citească toate aceste materiale și să fie în stare să îl trateze, să-l uh, asimileze în mod cât mai bun cu putință. Și după aceea să facă sugestii în ceea ce privește deciziile uh, posibile. Deci, după cum vedeți, uh, ființa umană face parte din uh, sistem, dar fiind în același timp decidentul final. Deci nu mașina, ci doctorul respectiv ia decizia finală. Dar bineînțeles că medicul respectiv nu poate să citească tot ce poate citi robotul respectiv, însă poate lansa um, o întrebare mașinii respective, îi poate pune o întrebare și poate interacționa. Și în acest fel se creează sistemul de încredere prin interacțiuni succesive prin care uh, ființele umane pun uh, întrebări mașinii respective și apoi primesc răspuns și apoi își pun întrebări. De ce uh, robotul respectiv face o sugestie de tratament și nu alta? Și de-a lungul timpului s-ar putea ca va putea să vadă dacă uh, ajutorul uh, oferit de către sistem este pozitiv sau nu. Și aceasta era ideea care uh, stătea la baza acestui concept de încredere față de mașină. Dar în orice caz, în astfel de scenarii, întotdeauna există un robot și o ființă umană și uh, persoana umană ia decizia finală. Totul are de-a face cu capacitatea umană de a lua decizii uh, și cu capacitatea roboților de a ajuta pe oameni de a uh, lua decizii mai bine și nu uh, de a se substitui oamenilor. Bineînțeles că înțeleg că cu aceste mașini fără șofer și cu toate sistemele autonome inteligente, mm, putem să lăsăm sistemul să ia anumite decizii dar cred că trebuie să fim uh, foarte prudenți în legătură cu deciziile uh, delegate care au de-a face cu chestiuni etice sau cu dileme etice. Bineînțeles, cu mașina fără șofer, așa cum s-a spus, o astfel de mașină uh, va fi mult mai performantă. În multe situații de circulație, de exemplu, se va opri mult mai Uh, repede atunci când va fi confruntată cu un obstacol, deci se vor evita accidente și se vor cruța uh, vieți umane, dar în ceea ce privește chestiunile uh, etice, va trebui să vedem care sunt um, implicațiile. Deci a lăsa mașina să ia decizia mm, are implicații etice. Trebuie să înțelegem mai bine tehnologia, de asemenea limitele tehnologiei și actorii din acest proces uh, trebuie implicați pentru a vedea care sunt deciziile etice care pot fi lăsate la cheremul uh, mașinii. Profesorul Shannon. Nu o să adaug prea multe, nici de această dată. Doream doar să spun că sunt de acord cu mm, această idee că ar trebui să interzicem armele uh, letale autonome, deși recunosc că am putea să mai uh, discutăm acest subiect, dar eu cred că aceste arme mortale ar trebui să fie interzise. Dar, în orice caz, e o chestiune uh, pe termen foarte scurt, dacă nu chiar foarte urgentă. Chestiunile pe termen lung legate de deciziile de peste 50 de ani Uh, sunt uh, foarte neclare pentru că nu știm cum va arăta viitorul peste 50 de ani. Roberto Bertolini. So, um... Maybe I should introduce you, but you couldn't do it yourself. Poate ar trebui să vă prezint, dar mă gândesc că puteți să faceți dumneavoastră acest lucru. Mă numesc uh, Roberto Bertolini de la Santana în Pisa. Și am o întrebare pentru doamna profesor Rossi. În primul rând, ați spus că inteligența uh, artificială ar trebui să devină responsabilă, să poate fi trasă la răspundere. Eu sunt un jurist și mi s-a părut că această declarație este foarte interesantă pentru că Tragerea la răspundere a inteligenței artificiale este posibilă doar prin responsabilitate și considerați că această inteligență artificială trebuie să fie responsabilă pentru sine însăși. Și dacă aceasta este părerea dumneavoastră, atunci uh, aș trebui să vă întreb în ce condiții ar trebui să există să există o asemenea responsabilitate. Din punctul meu de vedere, nu există motive deontologice care să impună uh, o tragere la răspundere, deci o responsabilitate a inteligenței artificiale. Și ultima afirmație a contra, va contrazis cumva această declarație pentru că Până la urmă, ce a spus este că un om este cel care trebuie să aibă ultimul cuvânt de spus. Și în prezentarea dumneavoastră a spus că producătorii sunt uh, responsabili în fazele inițiale de dezvoltare până când uh, produsul, robotul este introdus pe piață, după care și-ar pierde controlul asupra acțiunilor roboților. Eu cred că dacă nu producătorii sunt responsabili, atunci cine este responsabil, responsabil și poate ne dați idei despre căi alternative. Deci producătorul, creatorul, cel care a a proiectat de la bun început robotul respectiv, ar trebui să fie responsabil și după ce robotul este introdus pe piață, după ce poate fi folosit, pentru că până la urmă doar această persoană este cea care are un control asupra ce este și ce face uh, robotul respectiv și poate modifica peste timp. Uh, ne-ați dat uh, exemplul cu medicul și am fost puțin îngrijorat pentru că majoritatea oamenilor uh, știu deja uh, problemele cu care se confruntă medicii în, uh, medici, me, în domeniul medicinii, um, apărării, de fapt, deciziilor medicale pe care le-au uh, luat și mi se pare că această situație, aceste noi posibilități ar submina uh, și mai mult poziția medicilor, problemele cu care se confruntă acum, pentru că ei sunt cei dacă, care decid dacă uh, recurg la, folosesc recomandările care le-au fost făcute sau nu. Și ca avocat vă pot, vă pot spune că un medic va fi tras la răspundere dacă nu va da curs recomandărilor făcute de un sistem de inteligență artificială și în același timp uh, poate fi tras la răspundere pentru că a acceptat recomandările făcute de inteligența artificială. Deci, până la urmă, uh, revenim la ideea că doar oamenii sunt cei care sunt responsabili, pentru că este decizia lor, doar decizia lor. Deci nu mi se pare în ordine să luăm orice, să eliberăm producătorii de orice responsabilitate pentru roboții pe care i-au, uh, uh, i-au introdus pe piață. Mulțumesc, doamna Rossi. Da, în momentul în care spusesem că sistemele de inteligență artificială ar trebui să fie, să poată fi trase de răspundere, mă gândeam la același lucru, că cele spuse de colegul meu, poate nu în termeni uh, juridici, ci mă gândeam că trebuie să putem adresa întrebări uh, sistemului de inteligență artificială pentru a ne explica deciziile, pentru a înțelege care sunt și limitările. Um, cum poate fi, prin ce sunt influențate deciziile, recomandările pe care le emite și din punctul de vedere al încrederii, putem să introducem un nivel sănătos de încredere. Nu dorim uh, să avem un uh, nivel prea mare de încredere, dar nici un nivel prea redus de încredere pentru a folosi la maxim potențialul um, de asistență pe care ni-l pot oferi asemenea sisteme. Prin uh, răspunsul meu anterior, nu am spus, nu am dorit să spun că producătorul este responsabil doar pentru uh, până în momentul în care sistemul este scos din pachet, este despachet, despachetat și apoi pornit. Nu. Uh, roboții, sistemele de inteligență artificială se vor adapta, își vor îmbunătăți uh, aptitudinile în funcție de scenariul uh, prevăzut pentru ele, în funcție de sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească. Producătorul este responsabil de introducerea unui sistem care are capacitățile necesare pentru a ajunge la nivelul potrivit de încredere. Deci producătorul, creatorul trebuie să fie responsa- responsabil pentru crearea unui sistem care să explice uh, ce poate face și ce nu poate face, care poate fi interpretat de diferiți utilizatori, de ingineri care doresc să înțeleagă cum funcționează un sistem, de un medic care trebuie să înțeleagă de ce un anumit, un anumit tratament a fost propus, de pacienți care, de asemenea, trebuie să înțeleagă de ce trebuie să respecte o terapie și nu alta. Și la fel cu alte, cum se întâmplă și cu alți produse, cu alte produse, producătorii sunt uh, responsabili de sigur. În această situație lucrurile sunt puțin mai complicate pentru că produsul respectiv poate evolua pe parcursul, uh, pe parcursul timpului și apoi cadrul de reglementare, acesta este punctul pe care trebuie să discutăm. Dacă cadrul de reglementare trebuie să reflecte acest nou scenariu în care uh, și interacțiunea umană să fie posibilă. Eu sunt de acord că oamenii nu trebuie să fie conf- confruntați cu o uh, sarcină, cu o povară suplimentară, să-și asume alte responsabilități. Uh, inteligența artificială trebuie să ofere un sprijin și nu să reprezinte o problemă suplimentară. Doamna Rusiei. Mă tem că doamna Cunast uh, nu este cu totul de acord cu dumneavoastră și dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Nu este vorba că sunt de acord sau nu de acord, ci eu am o, o părere diferențiată. Acest aspect al, uh, responsab- al responsabilității mi se pare foarte interesant. Dacă este să mă uit la procesele globale de producție și apoi uh, vânzătorul spune, păi nu este deloc vina mea reglementăm uh, climatul, avem reglementări în domeniul muncii, pe plan internațional, dreptul, drepturile lucră, uh, lucrătorilor, dar, de exemplu, nimeni nu a putut fi tras la răspundere pentru că s-a folosit forța de muncă a copiilor pentru producerea materialelor textile. Deci eu sunt o persoană foarte precaută în legătură cu acest subiect, roboți și uh, responsabilitate. V-aș da dreptate atunci când uh, vine vorba de uh, producători care uh, creează un robot care acumulează, citește 20 de reviste de specialitate și pe care le prelucrează și Uh, prezintă un rezumat. Și știu că am cumpărat acest robot, dar ce se întâmplă uh, mai târziu, într-o fază ulterioară, când se ajunge la o adevărată inteligență artificială de nivel uman? Uh, robotul respectiv este supus unor influențe externe și poate la un moment dat începe să dezvolte sentimente și apoi cine poate fi tras la răspundere? Robotul respectiv care cine știe ce acțiuni face, de exemplu, este se comportă, se comportă rău cu o, o, persoană, o persoană în vârstă, nu respectă tratamentul pe care ar fi trebuit să-l administreze pentru că nu-i place de bătrâna respectivă. Și atunci cine este responsabil? Cine poate fi tras la răspundere? Avem nevoie de o trasabilitate și în acest punct de vedere. Deci nu putem să mm, ne referim doar la programarea care a fost făcută la un moment dat. Uh, da, inteligența artificială poate fi uh, supusă unor influențe externe și atunci trebuie să definim uh, um, responsabilitatea, așa cum se întâmplă și cu oamenii. Deci, din, pentru mine a lipsit o nuanțare din acest punct de vedere în legătură cu anumite sisteme, trebuie să avem o reglementare diferită față de alte sisteme. Vă mulțumesc pentru aceste comentarii. Cred că ați deschis aici un domeniu larg de discuții, o dezbatere pe care va trebui să o purtăm și mai departe. Nu știu dacă cineva dorește să reacționeze. Vă rog să vă prezentați. Vă mulțumesc. Mă numesc Maia Berkan, vin uh, de la Universitatea din Maastricht, mă ocup de protecția datelor cu caracter personal și domeniul inteligenței artificiale și aș dori să continui cele spuse, pentru că responsabilitatea nu ar trebui să fie limitată doar la producători, ci ar trebui să fie extinsă și asupra utilizatorilor, pentru că după cum s-a spus, dacă robotul respectiv învață de la utilizatori, învață să folosească serviciile într-o direcție sau în altă direcție, atunci și uh, utilizatorul are o responsabilitate. Dacă, pentru că el îl învață lucruri bune sau proaste, este o influență bună sau proastă. Și atunci mă întreb dacă robot, robotul respectiv, care este atât de inteligent, ajunge să învețe singur, plecând de la cunoștințele respective, atunci oare robotul respectiv are doar uh, drepturi, nu are și obligații? Și atunci extindem uh, regimul drepturilor fundamentale uh, și asupra roboților? Roboții respectiv se vor bucura de anumite drepturi fundamentale sau nu? Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru toate aceste idei, însă um, vine să stric după ajutor pentru că aceste dezbateri deja le-am purtat de mult timp și sunt sigură că vom mai, vom mai avea oportunitatea să revenim asupra lor în anii viitori. Este o discuție deosebit de interesantă din punct de vedere filozofic. Îmi pare puțin rău că alături de noi nu este niciun inginer, niciun creator de roboți. Sunt sigur că s a ridica și a spune că suntem cu toții nebuni, că discutăm despre lucruri care nu se vor întâmpla oricum niciodată deci, uh, o, o discuție foarte interesantă. Domnule Șane, dumneavoastră v-ați interveni acum. Nu, eu n-aș spune că nu se va întâmpla ni- niciodată. Da, poate în următorii 10 ani, spune doamna președinte. Foarte probabil nu în următorii 10 ani, însă trebuie să spun că este o mare plăcere pentru mine să port această discuție pe care o port de obicei în barul din Parlamentul European Ehm, suntem în pericolul amestecării aspectelor eh, științifico-fantastice cu realitatea și trebuie să ne concentrăm asupra unor aspecte mult mai urgente, mult mai specifice. Nu aș dori să subminez toate acestea, să le reduc importanța acestor elemente. Însă mie mi se pare că putem discuta foarte, cu foarte multă precizie aspectele pe termen scurt. Și în ceea ce privește aspectele pe termen lung, este foarte dificil să purtăm o asemenea dezbatere. Da, așteptam o, un răspuns din partea dumneavoastră privind responsabilitatea utilizatorilor. Este un aspect foarte concret. Doamna Rossi, aveți cuvântul pentru un minut. Da. Eu nu cred că aceste aspecte țin de o perspectivă îndepărtată în timp. Nu, sunt aspecte uh, urgente pentru că există medici care folosesc deja asemenea sisteme. Singurul lucru asupra care doresc să vă atrag atenția, pe care l-am menționat în intervenția mea, este că avem nevoie de o dezbatere multidisciplinară. Această, toate aceste probleme nu pot fi rezolvate de experții în inteligență artificială, pentru că noi nu suntem juriști, nu putem uh, cântări mm, toate posibilitățile existente, deci este nevoie ca experți din mai multe discipline să participe la această discuție. Doamna președinte, dacă îmi permiteți să reacționez la cuvintele dumneavoastră și anume că aceste aspecte sunt au un caracter uh, imediat. În acest moment, sistemul Watson și alte, ro- uh, alți roboți care uh, sunt activi în domeniul sănătății sunt instrumente uh, care îi ajută pe medii să iau decizie. Nu iau ele însă, însele o decizie. Cred că aceasta este situația în acest moment. Foarte bine. Aș spune că am avut o discuție foarte interesantă pe parcursul primei părți a seminarului nostru și acum trecem la a doua parte. Voi lua eu cuvântul pentru a încerca să vă prezint uh, proiectul de raport pe care îl discutăm în Parlamentul European. Încă de la bun început aș dori să spun că raportul se referă mai degrabă la roboți și robotică, mai degrabă decât la inteligența artificială, chiar dacă știm foarte bine că inteligența artificială face și parte din robotică. Și un al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că roboții vor sosi și nu în, în genul terminator, cum, așa cum am văzut în filmele de științifico-fantastice, ci vor ajunge pe piață. Unii dintre ei sunt deja pe piață, gândind, gândind, să ne gândim la drone, să ne gândim la mașini fără șofer, să ne gândim la aspiratoare și așa mai departe. Și suntem de părere că acest lucru ne va aduce o nouă revoluție industrială care va fi una uh, plină de eventuale și potențiale beneficii pentru noi toți. Dar e clar că foarte multe lucruri se vor modifica. Va trebui să vedem ce se va întâmpla cu sectorul ocupării. Prima idee este că industria europeană este una de vârf în ceea ce privește fabricarea acestor roboți și suntem în continuare o industrie de, avem în continuare o industrie de succes și vrem, ne dorim ca ea să-și mențină acest loc de cinste. Deci, e clar că dacă trebuie să interacționăm cu roboți, aș prefera să fie vorba de un raport european care se bazează pe valorile noastre, pe standardele noastre de siguranță și de securitate. Și Tocmai de aceea, noi, la comisia noastră, jurii, am stabilit acest, am înființat acest grup de lucru care și-a început activitatea în ianuarie 2015 și vreau să mulțumesc tuturor colegilor cu care am avut uh, discuții foarte interesante în cadrul grupului de lucru. Cu toții suntem de acord asupra faptului că ne dorim un raport care să delimiteze un cadru și care să permită industriei europene să fie una de succes în domeniu și care să găsească echilibrul necesar între inovație și siguranță și în același timp să ofere și protecție consumatorilor și cetățenilor. Deci lucrul cel mai important cuprins în raport, evident, îl reprezintă latura de siguranță, de securitate. Și apoi, pentru a mă referi și la discuția pe care am avut-o adineaori, e evident că succesul roboților va depinde de încrederea consumatorilor. Avem nevoie de standarde foarte ridicate și precise. Știm foarte bine că una dintre legile de bază, regulile de bază ar fi ca un robot să nu uh, rănească o ființă umană, însă trebuie să avem un maxim de colaborare în domeniul standardizării la, în Uniunea Europeană. Iar această standardizare trebuie să meargă și mai departe, la nivel internațional. Apoi, evident, mai există și latura de cibersecuritate, cibersiguranță. Ceea ce reprezintă o, o temere importantă din partea multor consumatori și e clar că trebuie să reducem această temere la maxim și, evident, după cum spuneam adinaor standardizarea este importantă atât pentru încrederea consumatorilor în aceste produse, dar cât și pentru uh, crearea unui lanț de producție pe piața noastră europeană. Și în acest context, o altă idee referitor la siguranță și securitate și care cred că este foarte importantă este să avem o fază de tranziție, de testare, cu scenarii fiabile, pentru că trebuie să identificăm uh, potențialul risc ce ar putea apărea la diferite niveluri. Deci o perioadă de testare destul de îndelungată care să fie realizată înainte de a lansa astfel de produse pe piață. Și avem nevoie și de zone de testare. Și pentru asta e nevoie de criterii uniforme aplicabile peste tot în Uniunea Europeană. Să vedem felul în care statele membre ar putea identifica acele domenii în care putem avea faze de testare a roboților. Un alt aspect al doilea poate, dar poate nu e neapărat clasificarea cea mai bună, reprezintă protecția datelor. Cred eu este poate subiectul cel mai sensibil în momentul de față și poate și cel mai complex, cel mai dificil. Pentru că robotul nu e niciodată de unul singur, ce mereu conectat, e, face parte dintr-o rețea culege foarte multe date și atunci cine va fi posesorul acestor date? Cine va avea acces la ele? Cât de mult timp acestea vor fi stocate? Și cum vor fi utilizate? Și aici e nevoie de o abordare echilibrată. Protecția datelor și dreptul la viață privată trebuie să facă parte din principiile de bază uh, care să, aplice, de asemenea, să se aplice ca și principiul de necesitate și proporționalitate. Dacă e să ne gândim, spre exemplu, Dacă e să ne gândim la roboți utilizați în domeniul medical, dacă ne gândim la dreptul la viață privată, dreptul la intimitate, eu cred că în acest sens trebuie să găsim o cale de a stinge robotul respectiv, de a-l deconecta, în așa fel încât să putem păstra acea sferă de intimitate de care are nevoie o ființă omenească. Apoi, în domeniul transporturilor, E un sector în care trebuie să fim foarte atenți pentru că mașinile autonome, fără șofer, sunt deja în parte pe șosele europene, pe străzile europene. Nu cred că regulile actuale ar trebui să fie modificate în mod substanțial, ci cred că trebuie să asigurăm mai degrabă coerența și e nevoie de o definire a responsabilității în caz de accident. Pentru că e clar că vor exista diferite cadre de reglementare aplicabile. Uh, cadrul european și cadrul național și e nevoie de o armonizare între aceste două, aceste două pentru a avea siguranță juridică. Sectorul sănătății, îngrijirilor de sănătate, evident, reprezintă un potențial imens pentru robotică și pentru inteligența artificială, dar aici există o interacțiune între roboți și între ființa umană. Și trebuie să subliniem și necesitatea de a avea o formare adecvată pentru doctori, medici, pe infirmiere medicale și felul în, pentru a vedea exact și felul în care utilizatorii reacționează față de acești roboți. Eu cred că latura umană în continuare în domeniul îngrijirilor de sănătate este fundamentală. Știm că rolul diferiților actori va fi modificat pe viitor, rolul medicului pe viitor va fi diferit. Probabil că vom avea un trend diferit în sensul că robotul poate ajuta la stabilirea diagnosticului. E vorba de subiecte foarte sensibile și e clar că există și posibilități în ce trebuie să fie explorate, spre exemplu în momentul în care trebuie stabilite anumite daune și compensații. Ce se va întâmpla în acest caz? În domeniul uh, sănătății, dar nu numai. Trebuie să dezvoltăm și un ghiduri îndrumătoare, pentru că e clar că sunt foarte multe întrebări care trebuie să-și găsească același răspuns în toate statele membre. Apoi, latura de ocupare, doar pentru a vă aminti că Comisia Europeană prezice că până în 2020 Europa va avea nevoie de 800 de, de mii de specialiști în domeniul informaticii sau vor avea nevoie de specialiști cu anumite cunoștințe de bază în domeniul informaticii. Vreau să subliniez de asemenea faptul că va exista și o nevoie imensă de a face în așa fel încât femeile să poată și tinerele fete să aibă o carieră în domeniul informaticii. Trebuie să punem accentul pe acest lucru. Cu siguranță vom putea îmbunătăți situația. Apoi, mai există și temerea că roboți ar putea să distrugă mai multe locuri de muncă decât uh, ar putea crea. Acum, bun, Ceea ce știm deocamdată este că persoanele care nu sunt suficient de bine formate, e clar că vor avea dificultăți mai mari pentru a-și găsi un loc de muncă. De aceea ne dorim ca și Comisia să monitorizeze îndeaproape exact ceea ce se întâmplă pe piață, pe piața ocupării și pentru a ști exact care sunt misiunile încredințate roboților. Evident, nu putem prezice viitorul dacă scenariul cel mai prost în domeniul ocupării nu se realizează, nu se adeverește, cu atât mai bine, aș spune. Dar trebuie să ne pregătim pentru diferite scenarii și trebuie să avem și uh, scenariul cel mai prost la îndemână, să-l prevedem. Și trebuie să avem studii pentru a ști care va fi situația ocupării și eventual și să vedem dacă trebuie introdus un sistem de impozitare și de asigurare socială pentru roboți. Există posibilitatea aceasta de a ne gândi la un venit de bază. Uh, în orice caz, asta face parte din ideea de a pregăti scenariul cel mai rău, cel mai prost. Evident. E vorba de un subiect foarte important. Trebuie să asigurăm uh, siguranța juridică pentru consumatori, pentru cetățeni și am încredere în faptul că vom reuși să găsim în următorii 10 ani o soluție pentru introducerea acestor roboți pe piață. E clar că e nevoie de reguli de răspundere foarte, foarte clare. Trebuie să vedem care răspundere se aplică, dacă e mm, referitor la aceste produse și trebuie să vedem ce se va întâmpla în cazul în care din acțiunile roboților decur consecințe nefaste. În orice caz, răspunderea nu trebuie să fie restricționată în niciun fel. Ei sunt un subiect foarte important și răspunderea referitoare la pagubele cauzate de, de către uh, roboți, va trebui să vedem cui o vom uh, imputa. Cer, producătorilor, uh, proprietarilor, profesioniștilor din domeniu. E clar că ar trebui să existe la un moment dat o asigurare pentru roboți, cei care provoacă daune. Așa cum există în momentul de față, spre exemplu, sistemul de asigurări pentru mașini. Știu că sectorul uh, asigurărilor nu e neapărat foarte încântat de această idee, însă cred că e ceva necesar. Și o astfel de schemă de asigurări ar putea fi uh, pusă la punct. Apoi, tehnologia, după cum știm cu toții, va evolua și de aceea cred eu că legislația trebuie să fie adaptată pe scurt, pe termen scurt, pe termen mijlociu. Încă de pe acum trebuie să explorăm diferitele soluții legale pentru noua generație de roboți care vor fi mult mai sofisticați și în acest sens stabilirea statutului acesta de personalitate juridică electronică pentru roboți, ar putea să fie o astfel de soluție, ceea ce nu înseamnă neapărat că roboții trebuie să fie considerați la același nivel ca și ființele umane. Sunt instrumente cei drept, sofisticate, care utilizează algoritme foarte complicate. Și autonomia sistemelor va crește din ce în ce mai mult și de aceea va deveni din ce în ce mai greu să stabilim această conexiune între input și output. output comportamentul uh, roboților. Legătura aceasta există în mod clar, dar e un subiect care în continuare va fi discutat și cu siguranță nu vom găsi un răspuns încă de pe acum, astăzi, însă la un moment dat dilema aceasta va trebui să fie rezolvată pe viitor într-o analiză viitoare a diferitelor soluții juridice. Și cred că trebuie să începem o astfel de analiză a unui astfel de context, statut electronic de, de persoană juridică pentru roboți. Cu cât ne implicăm mai mult în dezbaterile pe tema roboticii, cu atât avem mai multe întrebări. Cred că trebuie totuși la un moment dat să ne asumăm obligația de a fi foarte atenți și prudenți față de evoluțiile viitoare și va trebui să definim exact ce înseamnă un robot. Există diferite tipuri de roboți. Avem nevoie de o clasificare, de un registru, pentru a ști exact că vom avea o abordare europeană armonizată. De asemenea, ne propunem să avem o agenție europeană pentru robotică și inteligență artificială. Și în acest sens e nevoie de expertiză în foarte multe domenii, în domeniul juridic, știință, tehnologie și așa mai departe. Această agenție ar putea să consilieze industria și să implice și uh, agenții similare din diferitele state membre, în așa fel încât să obținem, uh, asistență în materie de standardizare, soluții juridice, transparență, transparența activității depuse de către inteligența artificială. Și poate, la un moment dat, o analiză a diferitelor produse lansate pe piață. Ultimul punct pe care doream să-l subliniez îl reprezintă nevoia de a defini, nu neapărat astăzi, dar într-un viitor apropiat, principiile de bază ce trebuie să fie respectate. Și în acest sens e nevoie de un cadru. Cercetarea trebuie să fie încadrată. Trebuie să spunem exact ceea ce vrem și ceea ce nu vrem. Și de aceea raportul include în anexele sale și o propunere pentru un astfel de cadru care să fie discutat. O cartă, o cartă care poate fi utilizată ca și bază de lucru în comisia noastră și în celelalte comisii, în așa fel încât să găsim principii comune uh, Uh, aplicabile în Uniunea Europeană. Ideea, deviza mea este că trebuie să avem roboți care să fie în slujba ființelor umane și să respecte cadrul fixat și valorile noastre. Cred că asta trebuie repetat tot timpul. Deci, primul obiectiv al raportului nostru este conștientizare. Ne dorim echipe multidisciplinare, așa cum s-a mai spus mai devreme, ingineri, avocați, producători, designeri, socio- sociologi, dar și utilizatori. Trebuie să găsim un limbaj comun și o înțelegere comună în ceea ce privește conceptul de robot și e nevoie de o colaborare între comunitatea științifică și uh, factorii de decizie la nivel politic. Știu că mai multe state membre au început deja să lucreze pe aceste subiecte și pregătesc deja legislație în domeniu. Deci e un moment potrivit pentru a fixa împreună principii comune, în așa fel încât să nu mai trebuiască ulterior să armonizăm legislația europeană, ci să definim acele principii necesare înainte de a avea legislație națională în domeniu. Și doar câteva cuvinte referitor la calendar, raportul a fost prezentat, este discutat în momentul de față în șase comisii parlamentare diferite din Parlament și pentru a depune amendamente puteți face acest lucru până pe 21 octombrie în comisia noastră. Vom vota pe 29 noiembrie acest raport. Cred că o să fie prea târziu să ajungem cu raportul pentru ședința plenară din decembrie, dar cu siguranță raportul va ajunge în plen în uh, ședința plenară din ianuarie. Vă mulțumesc pentru atenție și dau imediat cuvântul doamnei Nathalie Nevjean. Am spus bine? Am pronunțat corect? Care lucrează la Universitatea de Drept din Douai, în Franța Vă lua cuvântul în limba franceză referitor la regulile europene de drept civil în domeniul robotic. Vă rog, aveți cuvântul. Merci, madame la présidente. Alors, je vous remercie. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. E o adevărată onoare pentru mine să particip la dezbaterea dumneavoastră. Aș dori să vă prezint acum comentariile cu privire la proiectul de raport. Nu o să vă fac o listă exhaustivă de comentarii, comentarii însă Aș dori, în primul rând, să uh, ne punem întrebarea dacă este nevoie de un instrument legislativ în robotică, uh, aliniatul 25, susține faptul că instrumentul uh, legislativ e necesar. E vorba de un instrument a cărui creare este pertinentă și justificată într-un domeniu în care dreptul uh, nu are un răspuns uh, juridic uh, în prezent. De exemplu, în ce privește dreptul responsabilității, constatăm că există un anumit jud, vid juridic, o lacună, deci e nevoie de reglementare suplimentară. Însă, dacă ne uităm la influența pe care roboții autonomi uh, îi au în societate, uh, cred că ar trebui ca locul omului față de robot să fie uh, schimbat, aducând la o schimbare între modelul de societate din trecut și din viitor. Deci este mai degrabă vorba de probleme legate de etică care vor revoluționa societatea. Deci, aceste întrebări vor trebui să fie analizate la nivel global pentru a păstra o lume bazată pe valori umaniste. Dacă ne uităm la liniatul 25, uh, textul va trebui să conțină progresele uh, înregistrate, ați spus acest lucru, dar acest text uh, ar trebui să poată fi revizuit în mod sistematic pentru a ține cont de evoluția tehnologică. În activitatea noastră mm, vom încerca să vedem care sunt principiile care se află la baza raportului și după aceea vom analiza problemele de etică. în ceea ce privește principiile care vor sta la baza acestui proiect. Limita ă, terminologică a noțiunii de robot inteligent. Mi s-a părut o noțiune foarte interesantă, pentru că, într-adevăr, ă, termenul de robot inteligent nu pune probleme în robotică, pentru că e vorba de mașini care pot anticipa anumite situații și se pot ă, adapta prin intermediul unor senzori deci, uh, în robotică există această noțiune a inteligenței robotului. La fel, există același tip de inteligență și normele tehnice, mai ales în uh, norma uh, ISO 8363, unde figurează acest concept de robotică inteligentă. Dar, uh, chiar dacă termenul de robot inteligent a fost folosit deja într-o lege coreană, în Europa, dacă nu mă înșel, societatea civilă ar putea să aibă probleme cu înțelegerea uh, noțiunii de robot inteligent și s-ar putea uh, să punem bețe în roate dezvoltării roboticii din două motive. În primul rând, tema occidentală în ceea ce privește robotul. În Japonia, robotica are o conotație foarte pozitivă în virtutea viziunii și a lumii. Fiecare Uh, robot având un suflet, avem uh, manga astroboy care a, donat, a dat o uh, conotație pozitivă roboților, ori în Europa avem mitul Golem, avem o operele literare din secolele 19 și 20 în care roboții sunt zugrăviți ca creaturi periculoase care scăpau controlului omului. Deci, în prezent, Europa se confruntă cu această teamă Uh, față de roboți, mai ales în cer, care se reflectă și în uh, declarațiile lui Bill Gates, de exemplu, cu privire la uh, inteligența artificială. Deci, uh, s-ar putea ca uh, într-un text cu privire la roboții inteligență, uh, am putea să avem o viziune puțin periculoasă a roboților Acum să vedem care ar fi avantajele robotizării și riscurile sociale și economice. Deci teama omului se merge mână în mână cu o ă, teamă de origine socioeconomică care figurează în punctul E, la punctul E din proiectul de raport. Deci va trebui să conjugăm două tipuri de interese. În primul rând, ă, dezvoltarea roboticii, care va avea o influență foarte mare asupra economiei europene. Nu trebuie să stopăm această evoluție Trebuie ca societatea, uh, școlile, universitățile să se pregătesc, să beneficieze de finanțare în acest sens, să nu uităm că uzina 4.0 sosește peste noi, uh, deci trebuie să pregătim uh, tinerii pentru această nouă evoluție a societății pentru această nouă revoluție industrială, dar din punct de vedere social, avantajele roboticii nu trebuie să ne facă să uităm care sunt și riscurile în ceea ce privește ocuparea. Conform unor studii, s-ar părea ca milioane de euro uh, să dispară în urma automatizării în Europa. Într-adevăr, e vorba de uh, locuri de muncă în domeniul, uh, deci în fabrici, dar și în serviciu terțiar. Se pare însă că și anumite domenii în domeniul învățământului ar putea să dispară. Deci fapt, trebuie să ne gândim la acest aspect. Alte studii spun că s-ar părea că nu, nu vom asista la o dispariție a locurilor de muncă, ci că vom avea o evoluție spre servicii. Și chiar dacă ne îndreptăm uh, mai mult spre servicii, cred că trebuie să uh, tratăm cu prudență aceste afirmații, pentru că trebuie să fim conștienți de faptul că chiar și serviciile se robotizează. Vorbeam despre uh, roboții care îngrijesc persoane și să nu uităm și că s-ar putea să asistăm la o generalizare a listei de prestatori de servicii care ar putea ca Uh, să facă ca uh, munca de lucru salariată să dispară și să ducă chiar la uh, locuri de muncă foarte precare în acest domeniu. Deci va trebui ca aceste noi locuri de muncă să fie totuși protejate. Robotizarea, așa cum spuneați, trebuie să fie făcută în slujba omului și nu locului. Deci, toate aceste teme legate de roboți ar putea să ne arate faptul că termenul de robot inteligent ar putea să pună o serie de probleme. La fel, uh, și uh, tot ce ține de legile Azimov în robotică. Punctul L, de exemplu, uh, sugerează faptul că în așteptarea apariției unei conștiințe a roboților, oamenii ar trebui să aplice legile lui Azimov ori această afirmație cred că ar trebui să fie nuanțată și trebuie să fie bine gândită. Le legile roboții lui Azimov le știți foarte bine. Isaac Azimov, scritorul binecunoscut în, uh, la mijlocul secolului 20, a a uh, enunțat aceste legi ale roboticii și a fost pentru prima dată când în domeniul uh, Uh, științifico-fantastic, uh, un uh, scriitor a folosit un instrument literar pentru a-i controla pe roboți. Nu avea ca scop să reprezintă un text juridic, ci să propună intrigi. Sigur că Azimov nu avea ca scop decât crearea unei legi, unei opere literare, deci, aceste legi uh, ale roboticii care nu vizează pe uh, proiectanți sau pe fabricanți nu trebuie să fie considerate ca legi. Nu au fost uh, destinate ființei umane. Și apoi, conștiința roboților ne pune anumite o serie de probleme. Conștiința robotului nu trebuie să văzută la fel, în mod senin și fără probleme, precum la punctul L. Care ar fi obiectivul creării unui robot conștient? Care ar fi finalitatea pentru om? S-ar putea, într-adevăr, să fie vorba de o promovare științifică, dar uh, în ceea ce privește pe om, uh, utilitatea rămâne mult prea confuză sau neclară. Deci, uh, cred că robotul, care prin natură este mai rapid, mai inteligent, între ghilimele, mai perfect, aproape nemuritor, robotul ar putea face ca omul uh, să fie pus în pericol sau chiar să dispară în urma uh, în virtutea legii naturale, uh, conform căreia o lege, o, o, un regnă inferior dispare în fața unui regnă superior. Deci, tot ce ține de conștiința mașinii, toate aceste studii ar trebui să fie foarte strict încadrate. Să vedem însă care ar fi Mm, problemele legate de crearea unei personalități juridice a robotului, menționată la aliniatul 31. În ceea ce privește personalitatea juridică a robotului autonom, această problemă ar trebui să fie tratată în afara dreptului civil cu privire la robotică și aceasta din mai multe motive. În primul rând, problema uh, personalității uh, morale E adevărat că dreptul a acordat o personalitate juridică unei entități non-umane. Dar nu trebuie să avem astfel de analogii simplificatoare pentru că avem de-a face cu o ficțiune juridică care Uh, permite unei astfel entități să acționeze în spațiul juridic. În spatele persoanei morale întotdeauna există o ființă umană care o poate reprezenta. Ori în robotică, cine ar fi actorul juridic, personalitatea juridică? Ar fi vorba de robotul în sine? Mă întreb cum o mașină care nu are conștiință, care nu are uh, gânduri, voință sau sentimente, cum ar putea să devină un actor juridic? Deci, după părerea mea, cred că nu ar trebui să uităm că există alte mijloace pe care le avem uh, la dispoziție pentru a uh, acoperi uh, pagubele create de roboții autonomi, de exemplu o asigurare care ar putea să fie combinată cu un fond de compensații. Și astfel ajungem la personalitatea juridică și la pericolul pe care atribuirea acestei personalități roboților. Dacă ar trebui să ne gândim la drepturile pe care trebuie să le acordăm roboților, pentru că dacă vorbim despre personalitate juridică, uh, ea merge mână în mână cu drepturi și cu obligații. Care ar putea să fie drepturile acordate roboților? Uh, de exemplu, dreptul la viață, amenajate, toate modificate, dreptul la autodistrugere, dreptul la demnitate, dreptul la egalitatea cu omul, dreptul la pensie, uh, dreptul uh, Uh, de a beneficia de un uh, salariu, așa cum se menționează la aliniatul 31B din proiect. De exemplu, un uh, robot care îngrijește o persoană ar putea să ceară un salariu înainte să înceapă să se ocupe de persoana respectivă un robot în mediu ostil ar putea să refuze să se pună pericol pentru că uh, ar riscă să fie distrus. Deci uh, vă dați seama că avem de-a face cu uh, o situație complet lipsită de sens, nelogică. În consecință, la ce ar servi astfel de roboți? De ce ar trebui să îi cumpărăm? A da roboților drepturi și obligații ar pune în pericol acest domeniu emergent al roboticii. Deci ar trebui să-l oprim la timp adepții acestei personalități juridice a robotului au o viziune uh, uh, a roboticii puțin cam prea bogată. Uh, văd în roboți uh, niște roboți umanoizi aproape quasi umani. Ori roboții autonomi uh, pot apărea sub uh, diverse forme, cum vedeți aici pe diapozitiv. Deci, pericolul nu decurge doar din acordarea uh, dreptului și obligațiilor unui instrument, unei mașini, ci și uh, din faptul că omul ar fi tratat ca o mașină. Uh, roboții ar trebui să fie în slujbu, slujba umanității, a omenirii și nu ar trebui să aibă un alt loc, uh, pentru că dacă nu ajungem la science fiction. Să vedem însă uh, în ce privește pagubele create de către un robot autonom și problema uh, responsabilității. Foarte pe scurt voi trata punctul S, care sugerează că ar trebui să avem uh, noi reguli pentru ca robotul să poată să fie tras la răspundere în, ceea ce privește actele și acțiunile sale. Într-adevăr, aici problema autonomiei robotului ne obligă să ne gândim la responsabilitatea acordată robotului. Cu atât mai mult cu cât dacă avem de-a face cu un robot care uh, e autonom, să spunem. Deci, uh, un robot care ar fi în stare să învețe singur, de exemplu. Ar, uh, în acest domeniu, noile reguli care ar putea să fie adoptate nu uh, ar invalida vechile reguli. După părerea mea, cred că ar fi bine să aplicăm vechile reguli, de exemplu, pagubele cauzate de către roboții autonomi uh, ar putea să fie imputate unei uh, defecțiuni tehnice care ar permite aplicarea directivei din 1985 și astfel uh, anumite pagube cauzate de către roboții autonomi decurse din, care decur din folosirea greșită de către utilizator Uh, ar da naștere unei plăți, dar în orice caz nu cred că robotul ar putea să fie tras la răspundere pentru ce face sau ce nu face. Doar Uh, persoana umană, sigur, prin tot felul de mecanisme de asigurare, ar trebui să uh, uh, suporte responsabilitatea pagubelor create de către robot. Acum câteva cuvinte în ce privește aliniatele 27 și 28. Uh, nu prea am timp, deci o să trec foarte repede în vedere aliniatul 28, care propune o metodă pentru a evalua răspunderea fiecarei părți. Această metodă mi se pare foarte interesantă, însă cred că ar trebui să ne asigurăm că este mai clară, mai ușor de înțeles de către, ce, de către tribunale, pentru că ea introduce uh, diferențe care vor fi foarte greu de aplicat. Nu cred că ar trebui să de cred că ar trebui să ținem cont de toate ipotezele care ar putea apărea. De exemplu, locul unde se află robotul Uh, roboții comerciali încep uh, a, să fie uh, închiriați. E vorba despre închirierea robotului. Apoi, un regim specific pentru roboții autonomi, care ar coexista cu un regim clasic care se aplică tuturor roboților, care însă ar pune mari probleme în cazul acordării de pagube părțile ar putea să încerce să beneficieze de regimul cel mai favorabil, deci să opteze pentru regimul mai favorabil. Deci, uh, tribunalele ar trebui ca de la caz la caz să analizeze caracteristicile raportului care face obiectul litigiului pentru a verifica dacă corespunde uh, definiției robotului autonom sau nu. Și astfel se va aplica nouul text. Deci, uh, procesele în justiție ar putea să fie mult prea îndelungate și foarte costisitoare, necesitând de asemenea foarte multe uh, expertize. Acum haideți să vedem care sunt aspectele etice în uh, robotică. Aceste aspecte etice au fost uh, deja menționate în acest proiect de raport uh, în mai multe locuri. Un proiect de raport care conține aspecte foarte interesante pe care însă nu voi avea timp uh, să le trec în uh, vedere. De exemplu, se spune că având în vedere evoluția roboților și influența lor, va trebui ca chiar din prezent uh, să ne gândim la regulile etice care vor fi aplicate. Uh, într-adevăr, e un aspect foarte important. Avem etica ro- uh, roboticii, e o formă de etică care se aplică roboticii. Se vorbește și despre roboetică de la lucrările din 2002 a rețelei europene de cercetare în domeniul roboticii, Uh, această roboetică se aplică uh, proiectorului, uh, proiectantului, celui care produce și care fabrică robotul. E vorba de o etică a robotului care ar trebui să fie aplicată roboților. Deci, roboții vor trebui să respecte reguli etice. Deocamdată însă ne aflăm în faza de concepte teoretice. Să vedem însă care vor fi principalele Uh, principii roboetice pentru a-i uh, proteja pe oameni de uh, roboți. Din punctul meu de vedere, din perspectivă etică, ar trebui să avem mai multe principii fundamentale în domeniul roboticii pentru a ocroti uh, omul. Și aici o să vă dau câteva exemple. În primul rând, principiul roboeticii al protecției omului în fața atacurilor cauzate de către roboți. De exemplu, uh, cazul în care un om ar fi rănit de către un robot. Uh, dreptul actual este destul de eficient pentru a proteja omul uh, prin Carta Drepturilor Fundamentale. Apoi mai avem o altă idee, principiul roboetic al respectului a respectării refuzului de a fi tratat de către un robot. Este vorba de orice uh, atentat la integritatea fizică a uh, unei persoane, deci uh, o persoană umană ar putea să fie uh, să se simtă uh, redusă la statutul de obiect. Dreptul actual uh, protejează astfel de situații în domeniul roboticii pe baza, baza principiului demnității umane. Deci putem să ne descurcăm cu principii actuale. Principiul roboeticii a libertății persoanei în fața persoanelor. De exemplu, să luăm cazul în care un robot ar încerca să interzică un comportament uh, periculos persoanei. Libertatea prin Carta Drepturilor Fundamentale este protejată în drept, nu o să revenim la această noțiune. Robotul ar putea însă să impună sau să interzică un comportament unei persoane. Merge chiar mai departe decât uh, drepturile deja existente. În situații excepționale, ar trebui să interzicem unui robot să-și impună punctul de vedere, cu excepția cazului în care persoane terțe ar putea să fie puse în pericol de către robot. Principiul roboetic al protecției omului uh, față de atentatele la viața privată, uh, dreptul la viața privată este și el protejat uh, în domeniul dreptului. Viața privată va avea însă mai multe riscuri. Să vă, iau un să vă dau un exemplu de exemplu, un robot care are grijă uh, de o persoană, persoana care va fi de acord uh, uh, ca dreptul său la viața privată să fie încălcat nu va fi persoana care beneficiază de grijă acordată de către robot, pentru că robotul a fost cumpărat de către familia persoanei respective. În ceea ce privește protecția datelor personale exploatate de către robot, avem regulamentul european din 2016, care se aplică în astfel de situații, cu excepția cazului în care acest uh, text nu e adaptat pentru toate problemele care apar în domeniul roboticii autonome, de exemplu comunicarea între uh, roboți uh, de date care nu pot fi controlate de către om, de exemplu sau faptul că robotica autonomă ar putea prezenta riscuri în ceea ce privește datele pentru salariați? La fel, în ce privește roboții de, uh, care uh, îngrijesc persoane? Apoi riscul de către instrumentalizare a datelor de către robot, avem de-a face aici cu robotica emoțională, care uh, are ca obiect înlesnirea relațiilor dintre oameni și mașini, dar emoțiile uh, Uh, exprimate de către roboți sunt uh, simulate de către mașini. S-ar putea însă ca persoana care interacționează cu robotul însă să um, dezvolte o relație uh, și e o situație periculoasă pentru că persoana respectivă s-ar putea să fie instrumentalizată. Nu avem niciun fel de prevedere în acest domeniu, riscăm ca oamenii să fie instrument, uh, instrumentalizați. Principiul roboetic care uh, impune uh, evitarea uh, întreruperii legăturilor sociale în prezența robotului ar putea apărea, de exemplu, probleme legate de îmbătrânire sau de handicap. Acești uh, roboți uh, s-ar substitui persoanelor, persoanele ar putea rămâne acasă. Sigur că ar reprezenta un cost inferior pentru sistemele sociale, dar am avea astfel de situații și uh, Uh, în astfel de cazuri. Deci prezența mașinii ar putea să devină situația obișnuită și uh, prezența umană ar fi excepția. Deci problema care s-ar pune ar fi cea a izolării sociale. Deci ar trebui să avem un principiu care să permită uh, legăturii sociale să continue chiar dacă robotul este lângă persoana respectivă. Deci nu ar trebui ca robotul să înlocuiască prezența umană. Apoi, egalitatea de acces la progresele roboticii. Acest principiu ar putea să evite un fel de fractură în domeniul roboticii. Această fractură ar putea să existe la nivelul uh, profesioniștilor din domeniu. Uh, știm că roboții sunt foarte uh, costisitori, deci e o problemă care ar părea, putea apărea în domeniul industriei, dar și în domeniul uh, roboților uh, pentru uh, persoane private. Europa se bazează pe valori legate de echitate, egalitate, Aici am putea vorbi despre egalitatea accesului la roboți, dar ar trebui să ne gândim la costul pe care robotica reprezintă pentru anumite sectoare. Uh, asistența acordată persoanei sau robotica chirurgicală sau exemplul, chiar dacă nu e vorba de roboți autonomi, protezele robotizate. Și, în fine, principiul roboetic al restricției accesului omului la tehnologiile augmentative. Aici roboții Uh, se asigură că oamenii nu, mai, nu încearcă doar să, să se uh, vindece, ci chiar să dobândească uh, competențe care sunt superioare uh, omului actual. De exemplu, omul ar putea să fie expus la uh, o of, adevărată obsolescență. Deci ar trebui să ne gândim la cum am putea să uh, contracărăm o astfel de evoluție. În ceea ce privește valorile juridice uh, care figurează în Carta pentru Robotică, la aliniatul 6, Carta își propune, proiectul de raport propune crearea unei carte în care să se regăsească un cod de conduită, de exemplu, pentru ingineri, un cod de deontologi uh, și pentru conceptori și utilizatori. Vom avea de-a face cu o cartă care să uh, includă toate principiile sau uh, sprijinul etic. După cum știți, carta nu are valoare juridică obligatorie, cu o singură excepție, atunci când intervenim în domeniul contractelor. Adică Trebuie deci să fim vigilenți. Cu un text foarte clar, știind foarte bine că în anumite țări uh, um, există un sens diferit în ceea ce privește sprijinul etic. Spre exemplu, în Franța, codul de, de deontologie, de fapt, trimite la un text care are o obligație, are valoare de obligație juridică. Și deci trebuie să fim foarte atenți la acest sprijin texte etice, pentru că trebuie să fie formalizate din punct de vedere contractual. Vă mulțumesc! Euh, euh, Mulțumim foarte mult, doamna Nevjean. Am să modific puțin ordinea de zi, pentru că domnul Fore, care reprezintă Camera Reprezentanților din Belgia, trebuie să ne părăsească destul de repede. Așa că vă invit să faceți intervenția dumneavoastră acum, prezentarea acum, după care vom continua dezbaterea. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, suntem în plină dezbatere bugetară în Parlament, așa că o să trebuiască să merg imediat ca să pot vota. Vă mulțumesc foarte mult pentru această modificare a ordinii de zi și vă mulțumesc și pentru posibilitatea pe care ne acordați pentru a asculta specialiști pe acest subiect și pentru a analiza proiectul de raport care a fost realizat de diferiții deputați și experți care au participat la aceste analize. E foarte interesant și ne permite, ca și președinte al Comitetului uh, uh, pe chestiuni științifice din Parlamentul Belgian, să avem elemente de dezbatere care să le poată fi utilizate în analiza noastră. Anul trecut am avut ocazia să discutăm despre mașinile autonome, autoturismele autonome și e clar că uh, există o serie întreagă de aspecte care au fost dezbătute în cadrul legislației, în cadrul eticii. Vreau să vă spun că și cuvântul etic a fost dezbătut pentru a face o alegere uh, în cunoștință de cauză. Dacă e vorba de comportament, dacă e vorba de intenție sau și așa mai departe. În orice caz, să nu ne învârtim în jurul degetului, e un termen foarte important și e clar că dezbaterile referitor la diferitele scenarii au alimentat dezbaterile noastre discuțiile noastre și cu ocazia acestor dezbateri am putut să vedem care sunt diferitele avantaje și provocări cu care ne vom confrunta pe viitor. Evident, unele dintre ele sunt preluate în general în dezbaterea referitoare la robotică și inteligență artificială, spre exemplu, pirații informatici, asigurările, protecția datelor personale, protecția la viață, dreptul la viață privată și așa mai departe. Există totuși un element care, dacă nu mă înșel, poate nu a fost evocat în această dezbatere, dar care de multe ori este evocat, cel puțin în cadrul competențelor pe care le am eu, uh, Comisia pentru Infrastructuri și Agenda Digitală, mai ales în domeniul telecom. E vorba de acoperirea zonelor. E vorba de mașini care sunt autonome, cei drept, dar sunt conectate, interconectate. Deci se pune și problema pentru anumite regiuni care încă nu sunt acoperite din punct de vedere tehnologic. Și poate că rețelele 5G ne vor permite să înregistrăm progrese însemnate în domeniu. Vor mai fi poate și alte tehnologii, însă deocamdată trebuie să recunoaștem că teritoriul nostru în Belgia, dar cred că e valabil peste tot în Europa, nu este în mod uh, egalitar acoperit de către aceste tehnologii și deci va trebui să analizăm și această dimensiune. Apoi, în ceea ce privește lucrările pe care noi le-am desfășurat, am uh, evocat și cât de important este să avem o răspunsuri uniforme, uniformizate în materie de reglementare. E clar că mm, în Parlamentul European și Comisia dumneavoastră are un rol deosebit de important de jucat în materie de reglementare, spre exemplu, permisul de conducere european pentru mașinile fără șofer, dar acest lucru există, spre exemplu, și pentru sistemele de frânare în domeniul feroviar. Uh, sunt foarte multe aspecte care trebuie să fie rezolvate la nivel tehnologic, dar trebuie să fie rezolvate și la nivel uh, Uh, de legislație, având în vedere tehnologia care ajunge pe piață. Iată, cam acestea sunt lucrările pe care le-am desfășurat noi. Ar mai fi și alte lucruri ce ar merita să fie menționate, însă nu vreau să repet ceea ce s-a mai spus deja. Politica referitoare la date. Date care Uh, sunt colectate. Avem legislația europeană în domeniu, sub formă de regulament, sub formă de directivă. E clar că există și dreptul la viața privată. Noi reformăm Comisia pentru Uh, dreptul la viață privată, pentru că trebuie să ne adaptăm la toată legislația europeană referitoare la protecția datelor și, evident, trebuie să ne punem și întrebarea cine va fi autoritatea de control pentru a garanta această respectare a dreptului la viață privată, pentru că în momentul de față există un proces de autorizare dar unii sunt de părere că ar trebui să ajungem la un sistem de notificare cu un control acordat diferitelor administrații care sunt competente pentru diferitele niveluri. Și e clar că acest cadru va evolua, va evolua în timp și trebuie să-l adaptăm și apariției a roboților și a inteligenței artificiale. Apoi, alte două elemente pe care aș dori să le evoc. Mai întâi, suveranitatea digitală europeană pentru a putea stăpâni această tehnologie, pentru a avea un cadru de reglementare. Ne gândim la o serie întreagă de uh, dezvoltări, uh, societăți internaționale care există și care stăpânesc această tehnologie deja. Eu cred că, uh, da, noastră v-ați referit la instituirea unei agenții europene care cred eu că este necesară pentru că trebuie să însoțească legiuitorul european pentru a lua deciziile cele mai potrivite și pentru a permite industriei noastre europene să desfășoare această cercetare fundamentală sau aplicată în Europa. Și cred că e clar că această cercetare trebuie să fie însoțită folosite și să avem un model de cercetare uh, cu punere în, în comun a cunoștințelor, eventual cu finanțare publică, e un element deosebit de important. Trebuie să vedem cum putem întări această latură în Europa, având în vedere contextul internațional care evoluează rapid. Uh, evident, ați vorbit de asemenea și despre cibersecuritate, cibersiguranță, apoi tehnicile de uh, criptare, de Uh, și toate provocările legate de securitate, evident. Toate aceste uh, date și acces, accesul la aceste date este o latură importantă și e clar că dacă e să criptăm datele, putem oferi cibersecuritate, dar în același timp relansăm și dezbaterea în materie de acces la date și eventuale conflicte de interese. Și în încheiere aș dori să mă refer la cât de importantă este formarea în domeniu, învățământul uh, la nivel tehnologic. Avem nevoie de un cadru de legiferare care să fie foarte strict și, pe de o parte, e clar că dacă întărim toate aceste politici, în paralel trebuie să întărim și cadrul uh, referitor la responsabilitate etică, formare și așa mai departe. Iată, pe scurt am uh, atins toate aceste subiecte, n-aș vrea să vorbesc prea mult, însă vreau să vă mulțumesc în încheiere pentru această invitație și în orice caz, să știți că noi dezbatem în Parlamentul nostru aceste uh, subiecte. E vorba de provocări majore referitoare la robotică și inteligența artificială pe care noi le analizăm. Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție. Văd că da, și noastră aveți în Parlamentul noastră discuții aprinse în ceea ce privește securitatea, confidențialitatea datelor. Pot să-mi imaginez dezbaterile din Parlamentul belgian. Acum, dacă mai puteți rămâne, evident, ar fi foarte bine. Acum însă aș vrea să trec la cea de-a doua parte a dezbaterilor noastre referitor la raport și la comentariile aferente. Domnul Staudenmayer dorește să ia cuvântul. Este un lucru foarte interesant pentru că dumnealui este cel care se ocupă în comisie cu aspectele juridice legate de responsabilitate și cu multe alte aspecte. Deci, aveți cuvântul, domnule Staudenmayer. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră. Eu sunt DigiConnect și DigiJust, lucrez împreună cu Comisia, împreună și cu alte servicii. Îmi cer scuze, nu spuneam că vă ocupați de robotică din Comisie, sunt și alți reprezentanți prezenți din Comisie, vă ocupați de aspectele juridice. Da, cuvinte foarte amabile, vă mulțumesc pentru ele. Foarte pe scurt, pentru că deja stăm în întârziere. Doream să mă refer la cele spuse când în prima parte a acestui seminar și s-a purtat această dezbatere între perspectiva de ter- pe termen scurt și cea pe termen lung, adică putem să ne ocupăm de anumite aspecte mai târziu. Eu cred că trebuie să planificăm de pe acum și este ceea ce face Comisia deja. În strategia pentru piața digitală, Comisia Europeană a insistat asupra condiției importante unei, ca internetul uh, lucrurilor nu poate funcționa dacă nu vom clarifica acest aspect al responsabilității. Deci avem nevoie de o securitate juridică pentru ca investi- uh, companiile europene să investească în acest domeniu. Și repet ceea ce a spus dumneavoastră, doamna președintă. dorim ca industria europeană să fie competitivă și pentru acest lucru are nevoie de cadrul de reglementare, de uh, securitatea juridică fără de care nu vor putea investi, nu vor putea fi competitivi față de investitorii din uh, uh alți parteneri strategici ai Uniunii Europene. Deci, Comisia Europeană analizează mai multe acest, dintre aceste aspecte emergente. Și dumneavoastră ați amintit, doamnă președinte, dreptul de a folosi datele, cine sunt proprietari asupra acestor uh, date, apoi responsabilitățile, cum pot fi definite în internetul lucrurilor și uh, robotica. Comisia Europeană um, dorește ca propunerile făcute să fie cele potrivite analizăm, avem mai multe activități, elaborăm un studiu, organizăm uh, seminarii, Um, evaluăm situația responsabilității de până acum și examinăm care sunt posibile abordări legate de responsabilitate. Și vă amintesc o discuție interesantă pe care am purtat-o la un seminar organizat în urmă cu câteva săptămâni. Există o abordare privind uh, responsabilitatea care pleacă de la uh, directiva privind uh, responsabilitatea producătorilor. Deci cineva a făcut o greșeală, este vina lui, a fost neglijent și apoi există o legătură directă, a fost înregistrată o pagubă care poate fi dovedită și atunci poate fi plătită o compensare, o compensație. Și există și o altă abordare pornind de la aceeași uh, directivă, că nu trebuie dovedit o pagubă, ci un uh, defect care a dus la o Uh, la o pagubă. Acest lucru s-ar putea să fie foarte dificil în ecosistemul uh, roboticii și al internetului uh, lucrurilor. Trebuie să țină seama de două dimensiuni, de două probleme. În primul rând, un sistemele autonome. Ne îndreptăm înspre apariția unui ecosistem în care aceste sisteme, fie că este vorba de roboți sau de autoturisme autonome, funcționează într-un mod cu adevărat autonom. În trecut era relativ ușor când discutai despre responsabilitate să faci o legătură cu voința umană, cu o decizie umană. Însă acest lucru pe viitor s-ar putea să nu mai fie posibil. Și acest lucru se poate întâmpla în diferite domenii, dacă cauzezi o pagubă cuiva sau dacă închei un contract. De exemplu, ai o, un robot pe o linie de a, asamblare, să zicem, într-o fabrică Mercedes, există uh, o tendință tot mai mare înspre uh, crearea unor autoturisme care să țină seama de dorințele speciale a unui uh, client și uh, robotul respectiv alege uh, discută cu furnizorul Bosch, discută direct cu robotul de la linia de asamblare Bosch, care îi spune ne dorim părțile respective, piesele respective care să respecte anumite condiții. Mai putem face o legătură cu o decizie umană într-o asemenea situație? Uneori da, uneori nu. Deci este o caracteristică specifică acestui nou ecosistem care poate apărea. Și apoi uh, se pune și întrebarea diferiților actori relevanți. Nu mai putem identifica un singur actor, să spunem el. El este cel care este de vină. Pentru că s-ar putea să fie mai mulți actori uh, care au o parte de bine sau pur și simplu va fi imposibil să mai atribuim cuiva un uh, defect. Deci uh, trebuie să discutăm această abordare, uh, abordare tradițională. În, într-un alt seminar am discutat și alte abordări uh, potențiale. O a doua abordare ar fi următoarea. Să spunem că persoana partea care se ocupă, care operează sistemul autonom, robotul, reprezintă un risc pentru alții, deci ea ar trebui să fie responsabilă. Există și o altă abordare care spune, uh, pleacă de la întrebarea care este partea care poate gestiona la, cu costuri minime uh, riscul existent sau să uh, evită manifestarea, apariția unui risc. Deci există mai multe abordări posibile um, la care trebuie să reflectăm în detaliu. Un alt punct care a apărut în același seminar, ați menționat și dumneavoastră acest lucru, doamnă președinte, problema pieței asigurărilor și din acest punct de vedere există foarte multe posibilități, o asigurare și uh, obligatorie asemănătoare cu sistemul asigurărilor civile în, pentru șoferi, Există însă și alte soluții și un rezultat evident al seminarului respectiv este că domeniul asigurărilor va avea un rol deosebit de important în uh, acest ecosistem foarte complicat. Is testing. Testing is a very important issue. Ați mai menționat, domnule președinte, sistemele de testare, care sunt deosebit de importante pentru că pentru un proiect specific ne-ar permite să uh, testăm cum funcționează întregul cadru, inclusiv uh, responsabilitățile, inclusiv uh, subiectul asigurărilor. Deci, uh, Comisia Europeană se gândește și la acest punct și investim mulți bani pe, în acest domeniu. Avem un buget anual de 80 de milioane de euro, prin care acoperim toate sectoarele, 20% din finanțarea anuală este alocată testelor, dimensiunii de testare. Deci este, este un subiect foarte important care se regăsește și în raportul dumneavoastră. Și în concluzie, roboții au uh, evadat din uh, cușcă. În trecut se aflau într-o cușcă și acum au ieșit de acolo și lucrează împreună cu oamenii. Și este un lucru bun pentru că trebuie să sprijinim inovarea. Roboții vor uh, spori productivitatea, dar există și anumite riscuri. Se pot întâmpla accidente și este foarte posibil ca, asemenea uh, accidente să se întâmple și avem o datorie față de uh, potențialele victime ale acestor accidente și uh, suntem datori uh, acestei industrii să creăm cadrul de reglementare care permite să, uh, să se dezvolte. Și așteptăm cu nerăbdare, Comisia Europeană așteaptă cu nerăbdare raportul din partea Parlamentului European și uh, vom participa la dialogul viitor. Vă mulțumesc, domnule Staudenmayer. Um, mă tem puțin față de seminariile organizate de Comisia Europeană și de discuțiile purtate acolo despre responsabilități. Sunt de acord cu această idee că ca partea care poate evita cel mai bine acest risc ar trebui să fie responsabilă. Nu știu dacă cineva dorește să ia cuvântul. Andreea Moilatina. Da, sunt de acord, cu totul de acord cu prezentarea scurtă oferită de domnul Staudenmayer. Abordarea pornind de la gestionarea riscului este foarte interesantă și una pe care eu personal o prefer și am dorit să revin puțin la documentul dumneavoastră pentru că am o întrebare legată de acest document și despre discuția pe care am avut-o înainte și noțiunea unei persoane electronice. Când am citit această idee în document, am înțeles-o într-un fel care mi-a plăcut și aș dori să știu dacă am interpretat în mod corect acest concept sau nu. Am înțeles că această noțiune nu are nimic de a face cu atribuirea unor uh, drepturi și obligații roboților, ci o noțiune cu caracter uh, de instrument pentru viața cotidiană a corporațiilor, de exemplu. Ar fi o noțiune utilă dacă discutăm despre programe informatice, robotice, care oferă, uh, care oferă sfaturi legate de anumite investiții financiare sau care sunt relevante pentru tranzacțiile financiare făcute pe internet. Deci asemenea programe ar putea să fie înregistrate și dacă ar avea o personalitate electronică am putea defini câte sume trebuie, pot gestiona, care sunt operațiunile pe care, pe care le pot efectua și cine este proprietarul, cine este persoana care este proprietarul uh, acestor uh, programe. Și aș dori să, dacă puteți să-mi confirmați, așa trebuie să înțelegem acest concept de personalitate electronică sau nu. În primul rând, ideea unei perso- personalități electronice este o posibilă soluție care i-am cerut comisiei să reflecte pe marginea acestei idei. Nu ne dorim neapărat o personalitate anume pentru roboți. Și în al doilea rând, un robot nu trebuie să fie pus pe picior de egalitate cu un om. Deci mie nu-mi place personal această discuție privind deciziile autonome luate de roboți. Pentru că astfel i-am exclude pe oameni Mie mi se pare și sunt convinsă că responsabilitatea trebuie să revină unui om care este cel care a proiectat, a construit un robot. Și vă pot asigura că ideea este de a nu avea același tratament pentru roboți și pentru oameni. Și nu cred că nu avem nev- poate un robot ar trebui să emită un avertisment prin care să spună sunt un robot, nu sunt un om, pentru că pe viitor uh, roboții vor interacționa cu uh, oamenii și va trebui să fim foarte atenți uh, când vor interacționa cu grupuri vulnerabile, cum ar fi uh, copiii și un robot nu te va iubi niciodată. Robotul este um, este un instrument care poate fi programat să dea dovadă de empatie, dar nu poate avea sentimente. Și eu personal nu doresc ca inteligența artificială să fie asemănătoare cu similară cu oamenii. Da, pot, uh, un robot va avea o memorie fantastică, va putea acumula un volum imens de informații, însă nu trebuie să se asemene oamenilor, nu trebuie să fie precum oamenii, pentru că există deja oameni. Nu știu dacă opinia mea este împărășită de toată lumea, însă este opinia mea. Vă mulțumesc că am o întrebare legată de sfera privată și protecția datelor cu caracter personal, un subiect foarte, foarte delicat. Sunt cu totul de acord pentru că este foarte, uh, foarte greu de văzut dacă uh, titularul datelor își va mai putea controla datele în această epocă a internetului lucrurilor și așa mai departe. Și mă întreb ce se va schimba din punctul de vedere al uh, cadrului de reglementare a protecției datelor cu caracter personal și cine va, va monitoriza respectarea acestui cadru. Uh, va exista, va fi creată o nouă agenție în acest sens sau uh, autoritățile tradiționale de protecție a datelor cu caracter personal? Cum, cum considerați că trebuie să funcționeze lucrurile? A doua întrebare este mult mai ușoară. Nu există o agenție, ci autoritățile tradiționale trebuie să se ocupe de acestea. Și când vine vorba de protecția datelor, uh, datelor cu caracter personal, Cred că trebuie să discutăm mult mai mult. În acest moment nu dispun de un răspuns. Va trebui să vedem cum vom procesa, cum vom trata acest subiect al datelor personale, interacțiunea între acestea și domeniul public, de exemplu. Și cred că trebuie să avem o abordare proporțională. Și mă supără când văd ce se întâmplă cu datele noastre. Nu am nicio problemă cu oamenii care își furnizează datele pur și simplu, însă când văd că anumite societăți uh, fac foarte mulți bani pornind de la aceste date, mi se pare că ceva nu funcționează bine în acest sistem. Un număr redus de mari companii fac profituri imense pornind de la aceste uh, date cu caracter personal și nu, în plus nu-și plătesc taxele și așa mai departe, este o mare problemă. Doamna Clinast, vă mulțumesc. În ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, aș dori să vă atrag atenția că avem, avem nevoie de o diferențiere între toate aceste date avem un acord, nu știu, poate ar putea fi o idee utilă. În Germania există un acord cu autoritățile, un acord între autoritățile responsabile și industria constructoare de mașini despre cum trebuie să fie tratate aceste date care sunt acumulate de către constructorii de mașini. Și au fost uh, create 4-5 grupuri de lucru pentru că s-a spus, dacă cineva merge pe undeva cu mașina și vede că plouă sau în Bruxelles Sud plouă sau cade grindina, atunci uh, societățile respective, constructorii pot folosi datele respective pentru a crea un raport meteorologic, astfel încât toată lumea să știe ce se întâmplă în sudul Bruselului. Alte date sunt tratate în mod diferit date care se referă la buna funcționare a autoturismului din punct de vedere tehnic, dacă trebuie să mă ocup de frâne sau de alte lucruri. Apoi există și alte grupuri care se ocupă de datele de navigare, cele Bluetooth, pe cine am sunat, cui ce i-am scris. Deci pentru toate aceste domenii au fost create grupuri de lucru și au fost elaborate reguli despre cum pot fi folosite aceste informații se merge atât de departe încât să spunem că persoana care își duce autoturismul la reparat poate cere uh, să descarce toate aceste informații pe un uh, memory stick și dacă își schimbă autoturismul să încarce, de exemplu, datele respective astfel încât un atelier sau un comerciant să nu aibă acces deloc la aceste informații. Și mie mi se pare că asemenea reguli de bază am putea, am, le-am putea stabili și pentru roboți. Deci cu cât acești roboți se dezvoltă mai mult, cu cât pot gestiona și pot primi mai multe informații, cu atât cred că trebuie să stabilim foarte clar care sunt regulile pe care trebuie să le respectă. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, un comentariu mai degrabă politic. Mai înainte am discutat despre o procedură de autorizare a roboților înainte de a fi introduși pe piață. Mm, mie îmi lipsește până acum o dezbatere despre um, schimbarea acestui, acestei proceduri de, autoriz, de autorizare, plecând tot de la autovehicul, autovehiculă. În acest moment, un uh, autovehicul nu poate fi autorizat uh, dacă nu se știe ce programe informatice vor face parte din acel uh, autovehicul. Știți de scandalul Volkswagen din Germania și uh, aceste programe informatice, de exemplu, uh, nu au putut fi examinate atât de bine de autoritățile de uh, omologare, astfel încât acestea să-și dea seama că uh, aceste programe informatice, de fapt, manipulează anumite, anumite emisii. Și acum uh, trebuie să discută deschis despre posibilitățile uh, adică să știm ce programe informatice sunt informatice pe un uh, autoturism și, în plus, programele informatice trebuie să poată fi controlate de autoritățile de omologare. Și este un subiect uh, relevant și pentru autorizarea, omologarea roboților. Să nu acceptăm pur și simplu afirmații despre cum sunt uh, programați roboții respectiv, ci să există o autoritate care să dispună de uh, mijloacele tehnice necesare să primească informațiile legate de cum funcționează robotul respectiv, care sunt programele informatice care îl, îl fac să funcționeze și cum putem să controlăm toate aceste programe informatice. Da, sunt de acord cu această idee. Există o legătură puternică cu transparența și cu încrederea care a fost amintită în prezentările anterioare. M. Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc. Doream să spun că sunt de acord cu această recomandare și anume că roboții sunt un instrument și nu că trebuie să ajungem la situația în care roboții devin precum oamenii și au uh, drepturi și responsabilități. Deci este puțin contraintuitiv să creăm un instrument un, uh, care să ne slujească, care apoi să mm, își câștige propria conștiință. Aș dori să insist asupra importanței zonelor de testare unde se ex- fac experimente cu roboți, pentru că astfel înțelegem mai bine cum interacționează oamenii cu roboții, pentru a ajunge la o interacțiune mai uh, naturală și apoi put, acolo putem să înțelegem care sunt uh, aspectele etice care vor trebui să ne preocupe în practică, care sunt diferitele probleme legate de responsabilitate la care nu ne-am gândit de la bun început și cum experimentele respective pot deveni un element de noutate. De exemplu, dacă există un robot cu care te duci la restaurant, cu care te duci la cumpărături, deci să efectuăm aceste uh, trialuri clinice cu roboții înainte de a lansa această nouă, nouă tehnologie. Mulțumesc! S-au făcut mai multe sugestii foarte utile și acum aș propune să îi dăm cuvântul lui uh, Jean-Louis Fideu, care așteaptă cu mare răbdare. Fideu e raportor. Dânsul este raportor pentru adunarea parlamentară a Consiliului Europei, este senator în Franța și ne va face o prezentare referitor la viitorul său raport pe tema inteligenței artificiale. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, pentru adunarea parlamentară a Consiliului Europei, pentru care sunt raportor general pentru știință și tehnologie, pregătesc un raport în ceea ce privește convergența tehnologică, inteligența artificială și drepturile omului. Evident, noi aici abordăm chestiunea drepturilor omului și ca și, co- și consecințele în momentul în care va apărea inteligența artificială și deci în consecință uh, drepturile roboților. Uh, ne-am uh, focalizat doar pe un aspect. Însă, așa cum a spus și dumneavoastră, doamna președinte, roboții sunt aproape în preajma noastră, sunt din ce în ce mai polivalenți și datorită mașinilor, datorită roboților, sporim capacitățile noastre. Și asta pune, evident, mai multe întrebări decât răspunsuri, așa cum a spus și dumneavoastră adineori. De aceea încercăm să ne gândim și să vedem care sunt întrebările care apar. Mai întâi, primul punct. Toate aceste evoluții sunt accelerate sub, uh, ca efectul uh, combinării mai multor tehnologii. Tehnologiile până acum erau separate. Acum, așa cum s-a spus și uh, doamna Nevjean, avem tehnologii care sunt convergente, nano, bio, info și techno, toate științele se combină între ele. Apoi, în al doilea rând, Având în vedere această convergență, e clar că există o convergență sporită între științele umane și științele de tip inginerie. Ceea ce înseamnă că robotul nu va fi doar o mașină, ci va exista o convergență uh, crescândă între ceea ce e considerat a fi natural și ceea ce este artificial. Și vom amesteca partea naturală cu partea artificială și deci robotul va fi în concurență cu ființa umană pentru că va fi capabil să învețe, să învețe automat, din experiență, el devine autonom va avea capacități imense de memorizare și, așa cum s-a spus, poate va avea o anumită formă de conștiință, o conștiință artificială, în orice caz posibilitatea de a învăța și deci va fi utilizată în sisteme de expertizare, va fi utilizată în sisteme de comandament militar, va fi utilizată în sisteme de uh, ajutor la diagnosticare, va fi utilizată în evaluarea riscurilor, va fi utilizată în gestiunea financiară, în recunoașterea anumitor uh, forme, anumitor cuvinte, percepție vizuală și anumite mașini vor avea posibilitatea, s-a văzut de altfel în Japonia, să-și exprime și anumite emoții. De aceea, experții sunt de acord pentru a spune că astăzi ceea ce ne marchează este rapiditatea cu care se dezvoltă aceste aplicații. Și o doamnă, dacă nu mă din adineaură a pus o întrebare, sau un domn a pus o întrebare referitor la aplicații, la cercetare. Cercetarea n-ar trebui să fie abordat acum decât dacă vom ajunge la o cercetare în ceea ce privește conștiința roboților. Dar pentru aplicații, e clar că acest lucru este important din punct de vedere al legiuitorului. Cercetarea merge atât de repede în ziua de astăzi și când se spune că puterea este acordată roboților, e clar că la un moment dat acest lucru va fi adevărat și la un moment dat mașina inteligentă, așa cum spunea că doamna Rossi, este inteligentă doar pentru că are un soft Bun, dar vom avea întotdeauna posibilitatea să deconectăm, să stingem acel uh, robot? Iată o întrebare pe care trebuie să ne punem. Deci noi la Consiliul Europei ne-am dorit să lucrăm pe această chestiune a numea drepturilor omului și să abordăm în două etape lucrurile. Mai întâi, Convenția 108 a Consiliului Europei în ceea ce privește protecția datelor față de tratamentul automatizat al anumitor date. Anumite date sunt sensibile și e clar că trebuie să avem garanții, garanții juridice și megadatele. Megadatele în momentul de față reprezintă o sursă semnificativă, o posibilitate semnificativă de atingere a libertăților fundamentale și o posibilitate semnificativă de discriminare. Asta credem noi. Parlamentul European tocmai a legiferat în 2016 pe acest subiect. Dar ne putem pune întrebarea dacă nu cumva noile dezvoltări tehnologice nu cumva au și depășit legislația din 2016, care în fond e o legislație recentă. Până în prezent, procesele acestea de automatizare depindeau doar de experți, specialiști în domeniile lor. Ori astăzi, învățarea automatizată pune anumite probleme, pentru că în fond soluția uh, se găsește în interiorul mașinii fără ca ființa umană să îi precizeze contextul, să o delimiteze, să însoțească algoritmul pentru găsirea unei soluții. Și acest lucru e valabil, spre exemplu, spre exemplu, în ceea ce privește recunoașterea vocii, recunoașterea cuvintelor, uh, viziunea și așa mai departe. Ceea ce e și mai grav este că în uh, tratarea megadatelor se poate ajunge la microurme digitale Ceea ce înseamnă că acestea ne vor permite să realizăm profilul unei persoane sau unui colectiv și această profilare care astăzi, din punct de vedere tehnic, e posibil, ne va permite să detectăm cu mult mai multă uh, precizie uh, anumite, știu eu, probleme eventuale de sănătate, păreri politice, religie, uh, orientare sexuală și eventual infracțiuni sau mă rog, probleme pe care persoana respectivă le-a avut în cadrul societății. Aici garanțiile de drept trebuie să fie uh, importante pentru că aceste microurme numerice vor fi utilizate pentru a, uh, trebui anumite credite, pentru a clasifica anumiți refugiați, pentru a estima riscul de recidivă în caz de eliberare pe parolă sau pentru a putea urmări anumite persoane. Și deci astfel aceste simple microurme ne vor permite dezvăluirea anumitor date personale care în mod normal în, sunt între ghilimele protejate de legislația europeană, dar care sunt depășite de către aceste instrumente din ce în ce mai rapide, de către aceste noi procedee științifice, tehnologice. Ceea ce înseamnă că ar trebui trebui ca Chiar acum, în momentul în care eu iau cuvântul și vorbesc și mai degrabă omul de știință se exprimă în momentul de față decât omul politic, nu sunt chiar sigur că vom mai fi în măsură să re... să, să, să descompunem și să recompunem aceste profilări realizate în sisteme digitale opace, pentru că nu vom avea niciun fel de Uh, control asupra modelelor matematice utilizate. Și ceea ce se va întâmpla este că aceste uh, aspecte vor fi uh, Uh, vor deveni și mai acute din cauza bugetelor pe care le vom avea la dispoziție. Uh, spre exemplu, colectarea de date de către mașinile agricole în domeniul agricol vor permite societăților de servicii să capteze aceste informații, să le vândă și în fond ele aparțin unor persoane, dar acele persoane nu știu că ele sunt de fapt proprietarul acestor date. Deci, proprietatea datelor, un subiect evocat din aur, avem uh, problema consimțământului, stocarea datelor, de asemenea, poate pune probleme. Și un alt aspect, cel de-al doilea, la care vreau să mă refer, după datele personale, reprezintă, evident, legătura care există între om și mașină și robot. Legătura aceasta, neuroștiința este cea care furnizează, poate, exemplu cel mai uh, frapant, cel mai clar, acolo unde există o convergență între biologie și tehnologie și un domeniu în care, în fond, ajungem la imagini cerebrale, la neurodispozitive, uh, implanturi, la rezonanță magnetică, reușim astfel să vizionăm anumite zone din, uh, din, uh, din creier și poate mâine, pe mine o să fim în măsură să descifrăm gândirea și să știm prin intermediul activării anumitor zone din creier care vor fi neuronii, ce vor fi um, astfel declanșați, activați. Și deci cum anume se construiește o parte din gândirea noastră. Ei bine, toate aceste aspecte duc la apariția unor întrebări mai extinse pe care noi trebuie să le tratăm la nivel legislativ. Mă gândesc mai întâi și am să scriu acest lucru un raport, un raport destul de asemănător cu cel al doamnei Delvaux, pentru că uh, abordăm nu neapărat exact aceleași subiecte. Eu cred că incidența științei și a tehnologiei asupra societății să fie cât mai bine subliniată în parlamentele noastre. Astăzi încă nu am înțeles suficient care este impactul din ce în ce mai mare al acestor tehnologii asupra unei mari părți a societății noastre. Ceea ce înseamnă că trebuie să organizăm și vă felicit că ați făcut acest lucru astăzi, organizăm astfel de ateliere de lucru, de audieri, pentru a avea o dezbatere de, în cadrul societății. Dacă nu avem o astfel de dezbatere, atunci e clar că vom fi pierduți. Apoi, trebuie să conștientizăm opinia publică, să facem în așa fel încât aceste subiecte să fie cunoscute. Spre exemplu, trebuie să știm care este valoarea datelor și posibilitatea utilizării acestora să câștigăm încrederea cetățenilor. Ați spus, doamna Delvoa, din aura acest lucru, încrederea consumatorilor față de astfel de produse. Pentru că e clar că nu vom fi în măsură să filtrăm toate aceste produse și, deci, e clar că megadatele astăzi uh, pun anumite probleme pe care le putem rezolva la nivel tehnologic, dar dacă nu implicăm cetățeanul în găsirea unor astfel de soluții, atunci vom avea dificultăți ulterior. Și cred eu că trebuie să ne gândim și la noi mecanisme de reglementare, de guvernanță, având în vedere viteza cu care evoluează tehnologiile. Uh, doamna Nevjean a zis adinaur un lucru important din punctul meu de vedere și anume că la un moment dat se făceau legi care durau mult timp, erau valabile mult timp, dar în domeniul despre care discutăm noi astăzi, în fond deja ne gândim la următoarele evoluții tehnologice și ne întrebăm dacă legislațiile pe care le facem noi acum, spre exemplu, 849 uh, a Parlamentului European vor mai fi în continuare valabile mâine, păi mâine. Oare n-ar trebui să evoluăm așa cum se face în domeniul bioetice? În uh, ultimul articol se spune că legea trebuie să fie revizuită după o perioadă de, spre exemplu, 5 ani. Deci, dacă trecem de la o la situația în care ne aflăm în momentul de față, în care omul este, ființa umană este poate îngrijită, mâine pe mâine va fi o ființă umană cu și mai multe capacități. Și deci trebuie să vedem dacă putem ad- să admitem astfel de tehnologii care vor spori performanțele. Spre exemplu, în domeniul uh, dop- dopajului s-a vorbit despre acest lucru, dar mai, mai, mai fi și alte domenii, a sportului, a jocurilor, al muncii și dacă roboții vor fi în măsură să spărească capacitățile ființei umane, trebuie să vedem dacă acest lucru poate fi acceptat în cadrul societății. Însă pentru asta e nevoie de o analiză, o analiză fără mare întârziere, pentru că altfel legiuitorul va fi depășit de noile tehnologii dezvoltate de firme internaționale, mari grupuri care vor încerca să avanseze, pentru că sunt avantaje financiare uh, în joc pentru dezvoltarea unor astfel de tehnologii. Observăm acest lucru deja și putem spune că, în fond, Uh, se mai pune și problema răspunderii. Dumneavoastră ați subliniat-o, mai mulți dintre dumneavoastră au subliniat acest lucru. Apoi, problema răspunderii la nivel juridic și problema personalității robotului, dacă poate avea o personalitate juridică sau nu. Însă înainte de asta trebuie să vedem care sunt drepturile uh, ce vor fi acordate și felul în care vom uh, dezvolta o astfel de tehnologie. Și legătura dintre om și mașină demonstrează că ne aflăm într-o lume care evoluează rapid și e nevoie de un control, un control al democrației reprezentative. Și există, spre exemplu, anumite comisii, spre exemplu, un Bundestagul din Germania care lucrează pe aceste chestiuni. Avem în Franța, prin oficiul parlamentar de evaluare a alegerilor făcute la nivel științific, în Finlanda, spre exemplu, există un astfel de comitet, există în Suedia și așa mai departe, în multe țări, deci peste tot în Uniunea Europeană. Dar nu avem niciun fel de organism asemănător la nivel de Parlamentul European de evaluare a impactului uh, noilor tehnologii. Și de aceea, pe aceste subiecte avem nevoie de expertiză, pentru că e vorba de subiecte complexe și trebuie să, să explicăm lucrurile colegilor noștri. Și pentru asta trebuie să colaborăm și să avem uh, o asistență în amonte. Uh, înainte de a uh, realiza legislația. Apoi, chestiuni de prevenire, de tratare a diferitelor avertismente, a sectoare implicate, cercetare, îngrijire de sănătate, activitatea economică și, evident, trebuie să lucrăm și pe aspectele de beneficii și de riscuri, avantaje și dezavantaje. E clar că trebuie să investim în robotică, dar în același timp trebuie să preîntâmpinăm riscurile și în momentul în care vrem să dezvoltăm robotica și inteligența artificială. Ceea ce nu înseamnă că prevenirea duce la inacțiune, nu. E nevoie de... Unii colegi spun, bun, trebuie să avem niște moratorii. Nu, trebuie să, fim, uh, să mergem în paralel, să ne gândim la aceste aspecte și să avem și legislație. Și cred că uh, e nevoie de un astfel de organism, un fel de birou de evaluare a riscurilor tehnologice, în așa fel încât să putem deja să lansăm această muncă. Deci, în concluzie, ce pot să vă spun este că ar trebui poate să ne gândim dar n-am o soluție miracol pe care să o putem aplica imediat. În domeniul drepturilor omului, uh, în domeniul convenției, uh, a fost o convenție foarte bună care a fost citată de multe țări în anii 90 și care se ocupa doar de chestiuni uh, biologice. Acum, extinderea acestei convenții spre alte discipline, alte științe, ar trebui să ne dea de gândit, să ne gândim uh, la această convenție. Și să ne gândim dacă nu cumva conținutul acestei convenții n-ar trebui să fie extinsă și la alte subiecte. În orice caz, ceea ce face Uniunea Europeană în domeniu e o, a, ceva deosebit de important, iar ceea ce facem noi la Consiliul Europei e complementar. Și sper că cele două rapoarte ne vor permite să ajungem într-adevăr în Europa la o situație în care ne-am gândit suficient de aprofundat și de repede la aceste aplicații, la aceste tehnologii care de multe ori pot să ne dea impresia că vom fi repede depășiți. Mulțumesc, doamna președinte. Cu, uh, Mulțumim foarte mult uh, pentru această prezentare foarte interesantă. Domnule Lădeu, Consiliul Europei uh, este un adevărat ghid călăuzitor pentru țările noastre. Acum mă uit la ceas, nu mai avem prea mult timp, deci o rog pe doamna Cunast să își prezinte, uh, punctul de vedere, să prezinte punctul de vedere al Parlamentului German. Vă rog. Ich will es, äh, kann es an der Stelle kurz... Voi putea avea o intervenție foarte succintă pentru că în Bundestagul german nu discutăm elemente cu totul noi. În Bundestagul german, în Parlamentul german, există o comisie digitală care este foarte activă, organizează multe audiere, organizează foarte multe vizite, însă nu are competențe pe fond în niciunul dintre toate aceste domenii, ceea ce reprezintă o problemă structurală, pentru că ne ocupăm de multe subiecte pentru care competența pe fond revine comisiei pe care o prezidez eu, cea pentru aspecte juridice și pentru protecția consumatorului, sau competențele pe fond revin uh, comisiei pentru afaceri interne. Există și un ministru pentru transport care nu este responsabil doar pentru transport, dar și pentru infrastructura de transport și infrastructura digitală, de exemplu și în această comisie discutăm acum în mod intens uh, infrastructura importantă pentru internetul în, la, în bandă largă. Colegul din Belgia ne-a tras atenția asupra întregii evoluții tehnologice, asupra comunicării între aceste autoturisme care uh, presupune existența unei infrastructuri tehnice și uh, unei infrastructuri care uh, să fie omniprezentă, pentru că dacă există găuri negre, de exemplu, în, zona, în zonele rurale, atunci oamenii se vor întreba de ce nu pot dispune de aceleași posibilități de analiză medicală pe, pe calculator ca ceilalți cetățeni. Deci, din punctul de vedere al uh, discuțiilor pe care le purtăm în Parlamentul German, ocupăm diferite subiecte digitale, însă nu am ajuns atât de departe încât să fi purtat o dezbatere centralizată, axată doar pe uh, acest subiect al roboților. Aceasta este situația, tocmai de aceea particip la acest eveniment pentru a avea cât mai multe informații. Da, și uh, îngrijorările pe care le-ați uh, menționat dumneavoastră de a garanta un acces uh, tuturor, același acces tuturor noilor servicii, este un subiect important și discutat și în Parlamentul European. Uh, Pudlovski from... Îl mai avem uh, și pe domnul Pudlovski, care este președinte al Comisiei pentru Digitalizare, Inovare și Noi Tehnologii din Polonia. Cu mare atenție, uh, vom asculta să vedem ce se întâmplă și în Polonia în acest domeniu. Doamnă președinte, aș dori să vă prezint câteva reflexii în legătură cu felul în care roboții și inteligența artificială vor evolua dar înainte aș dori să vă spun că mi s-a părut această dezbatere extrem de interesantă. Mi s-au părut uh, foarte interesante uh, luările de poziție. Din punctul meu de vedere, problema uh, trebuie să pornească de la faptul că noi uh, trebuie să pornim de la faptul că roboții nu sunt oameni. Uh, sigur că uh, ne dorim să ne sprijin acțiunile noastre, uh, s-ar putea să fie chiar uh, niște uh, servitori, fără însă a, uh, avea, a cădea în prăpastia uh, vinei. În conformitate cu legislația polonă, uh, roboții uh, sunt tratați ca o mașină, care sunt un instrument uh, în, la cheremul uh, persoanelor juridice care au posibilitatea de a-i folosi și de, de a le controla operațiile. Bineînțeles că avem roboți simpli, uh, de exemplu, roboți care livrează și din acest punct de vedere se încheie Uh, acorduri juridice care apoi sunt executate. Nu există niciun fel de drepturi care ar uh, decurge pentru roboți. Uh, în ceea ce privește contracte care vizează mașini care au la bază inteligența artificială. Și în sectorul bancar folosim roboți care tratează date noi considerăm că inteligența artificială e un domeniu de viitor și deocamdată ne axăm pe roboți, însă nimeni nu s-a referit uh, la autopiloți. Un fel de inteligență artificială. Cu toții acceptăm uh, riscul uh, pilotului automat atunci când mergem cu avionul. La fel, am putea folosi și mașinile pe pilot automat pentru ca procesul să fie mai simplificat. Sigur că vor exista și costuri. De fiecare dată când au fost mari descoperiri în istorie, au fost și costuri suplimentare. E clar că întotdeauna când apare o îmbunătățire, există și loc de greșeală și s-ar putea ca greșelile de această dată să fie dureroase, să fie grave. Comisia pe care o conduc eu se axează pe digitalizare deocamdată Mm, examinăm spațiul ca un domeniu industrial care ar putea duce la soluții inovatoare pentru mediul de afaceri. Deci, pentru noi, spațiul, de exemplu, poate fi văzut ca o sursă de idei uh, pe care să le folosim uh, în viața de zi cu zi. Nu avem niciun fel de lege, nici măcar în domeniul uh, spațial aproape în întregime ne bazăm pe dreptul internațional din domeniu, deci probabil că va trebui ca în viitor să schimbăm uh, situația, mai ales în ceea ce privește roboții și inteligența artificială. Aș dori să vă spun că nu sunt de acord întru totul cu cele spuse de doamna Sfinast. Nu știu dacă înțelegeți foarte bine limba engleză, spune vorbitorul. Doamna Chiunaț răspunde că da. Conceptul uh, legat de riscuri are legătură cu bazele de date, felul în care datele sunt folosite, dar uh, nu uh, felul în care roboții, de exemplu, ne-ar putea răni prin datele pe care le culeg. Mulțumim, domnule Pudlovski. De câte am înțeles, aveți o legislație în Polonia cu privire la roboți? Nu! Nu, noi nu avem, considerăm roboții ca niște mașini. Bineînțeles că avem în legislație însă definiția mașinii. Acum aș dori să-i dau cuvântul domnului Represa Fernandez, care reprezintă Senatul din Spania. Vă rog. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a... Mulțumesc, doamna președintă, după amiază plăcută tuturor. Foarte pe scurt. Două sau trei minute doar. În principiu, aș dori să mulțumesc încă de la bun început pentru invitația pe care ne-ați lansat-o, și anume Senatului Spaniol, pe care îl reprezint la această audiere. Vreau să mulțumesc și să-i felicit pe, to- să felicit pe toți cei care au intervenit pentru claritatea și precizia lucrărilor și prezentărilor lor. Domnul Ros, doamna Rossi, doamna Shanahan, doamna președinte și ceilalți raportori și ceilalți intervenienți. Noi dorim să avem o reglementare, poate nu atât pe termen atât de lung, în ceea ce privește relațiile din societate cu lumea aceasta a roboților și a inteligenței artificiale și fără nicio îndoială în continuare mai sunt multe de făcut. Însă e clar că timpul ne presează și lucrurile avansează foarte, foarte repede. Este evident că felul în care vom înțelege legislația la nivel mm, civil, penal, legislația muncii va modifica societatea în mod substanțial și cu siguranță va trebui ca și lumea științifică să accepte aceste teme. Lupta împotriva terorismului, iată, de asemenea, este o, uh, ciberterorismul este de asemenea un, un subiect foarte important, medicina, știința în general. În fond e vorba de o aprofundare a înțelegerii consecințelor pe care reprezintă avansurile acestea tehnologice care trebuie să se înscrie în societatea de astăzi și trebuie să punem bazele unui cadru de reglementare a robotizării în Europa, în așa fel încât să avem o armonizare, o uniformizare a felului în care abordăm acest subiect. Și baza acestei legislații trebuie să fie hotărâtă încă de pe acum, pentru că robotica, cel puțin eu așa văd lucrurile, nu mai reprezintă o ști- ceva științifico-fantastic, ci este deja o realitate pe care noi trebuie să încercăm să o reglementăm imediat. De aceea este fundamental să studiem și să dezbatem cu uh, atenție care va fi viitoarea răspundere civilă și penală a roboților. Și noi considerăm că abordarea acestei, acestor aspecte este ceva in, in, absolut esențial, fără de care uh, viitorul uh, ne va împinge de la spate să facem acest lucru. Vreau să vă spun că în Spania, având în vedere situația politică și instituțională, ne aflăm întotdeauna într-o situație temporară pe care o cunoaștem de aproape un an de zile. Pot să vă spun că din această cauză încă n-am avut o dezbatere parlamentară pe chestiunile pe care le abordăm aici. Să sperăm că, într-un răstim destul de scurt, să fim în măsură să avem un nou guvern Uh, eventual domnul Rahoi să fie astfel uh, cel care va conduce noul guvern și astfel să avem ocazia să studiem și să aprofundăm subiectul pe care îl dezbatem astăzi aici. Nimic mai mult, mulțumesc! Thank you, Mr. Vă mulțumesc, domnule Repreza Fernandez. Și eu mm, doresc ca Spania să ajungă într-o situație normală. Și poate lucrul bun este reprezentat de faptul că absența unei dezbateri poate va reprezenta o inspirație de viitor. Aș dori să întreb dacă există întrebări, reacții în urma celor spuse de vorbitori. Mie mi se pare că a fost o după masă lungă. Drept urmare, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru prezentări. Acest seminar nu înseamnă că am ajuns la sfârșitul activității noastre în Parlamentul European. Discutăm acest raport, lucrăm la redactarea unor amendamente, vom vedea um, care va fi forma sa finală și oricum în momentul adoptării raportului um, după aceea ne vom continua activitatea și aș dori să mulțumesc reprezentanților Parlamentelor Naționale pentru că au acceptat să vină la Bruxelles mi-aș dori să păstrăm acest uh, dialog al parlamentarilor cu comunitatea, comunitatea științifică din domeniul roboticii, pentru că mi se pare că este un dialog util nouă tuturor. Într-adevăr, nu am reușit să găsim răspunsuri la toate întrebările ridicate și sunt sigură că vor apărea și noi întrebări. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și Departamentului Politic pentru organizarea acestui seminar. Doamna președinte, mulțumesc și interpreților, mulțumim și noi. Vă mulțumesc tuturor, uh, drum bun uh, acasă și sper că ne vom întâlni cu altă ocazie în alte locuri, poate discutând același subiect. Salut. Yeah, no?